Good afternoon, everybody. I will ask our guests in the room to take their seats. Bună ziua tuturor, am să invit pe toată lumea să-și ia locul. Vom începe cu audierea noastră. Let me welcome you to the public hearing. Dați-mi voie așadar să vă urez bun venit la audierea cu privire la punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, organizată de Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. După cum știți cu toții, în, rezol în rezoluția din 2010 a Parlamentului cu privire la drepturile omului, Parlamentul European a solicitat tuturor instituțiilor și statelor membre să folosească baza creată de tratatul de la Lisabona pentru a crea o politică pentru drepturile omului a Uniunii Europene care să creeze mecanismele necesare pentru a răspunde în cazuri de încălcări ale drepturilor omului mă bucur să pot prezida această uh, reuniune astăzi, având în vedere faptul că eu am fost raportor pentru această rezoluție pe care am menționat-o și cred că este foarte important să urmărim uh, aceste subiecte an de an. Obiectivul acestei audieri cu privire la implementarea cartei este să evaluăm eforturile Uniunii Europene în domeniul uh, drepturilor uh, omului la doi ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aștept cu nerăbdare dezbaterea fructoasă pe care o vom avea. O să mă bucur să pot uh, ura bun venit uh, unor reprezentanți ai uh, diferitelor instituții și organizații din acest uh, domeniu. Avem un volum de muncă uh, destul de mare. Avem un număr mare de reprezentanți care vor interveni și vor avea uh, vor interveni în dezbatere. Nu pot decât să vă rog să respectați uh, timpul care vi s-a acordat pentru a putea să ter- pentru ca apoi să putem termina dezbaterea la 18.30. Prima parte se va referi la apărarea și promovarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și în Consiliul Europei. A doua parte se va, se va referi la uh, invocarea în instanță a drepturilor fundamentale și a treia sesiune se va referi la agenda cetățenilor în drepturile fundamentale. Cei care doresc să intervină sunt uh, și cei care intervin doresc cei care doresc să intervină uh, sunt rugați să completeze formularele care circulă uh, astfel încât uh, să fie preluați și să li se dea cuvântul. În primul rând, dați-mi voie să urez bun venit doamnei Monica Flașicova-Benova, raportoare pentru raportul referitor la drepturile fundamentale în Uniunea Europeană, ce urmează să fie publicat. Dumnezeu va face o uh, remarcă introductivă. Aveți cuvântul, doamnă Benova. Mulțumesc, doamnă Gal, mulțumesc uh, tuturor participanților. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, Uniunea Europeană acordă din ce în ce mai multă importanță drepturilor omului. Eu nu uh, susțin exagerările și formulările complicate, dar îmi place ideea a unei Uniuni Europene a uh, drepturilor omului. Drept urmare, este o mare onoare pentru mine să fiu raportor referitor la apărarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Pentru mine este de asemenea o plăcere să mă pot adresa dumneavoastră astăzi în uh, cadrul acestei audieri. După cum știți, această audiere este uh, unul dintre motivele pentru care raportul a fost amânat pentru 2012. Ceea ce vom afla și auzi în această audiere și ceea ce am auzit deja în alte uh, evenimente din octombrie uh, vor uh, fi o bază pentru acest raport. Rapoartele Comisiei și uh, ale altor instituții Uh, în acest sens, nu ne-a oferit uh, informații suplimentare cu privire la situația drepturilor omului în statele membre și cu privire la impactul uh, cartei. Raportul, raportul anterior s-a referit la aspecte instituționale și procedurale. Contextul s-a schimbat, însă și acum accentul ar trebui să fie uh, pus pe aspectele Uh, ce țin de conținut. Rapoartele anuale trebuie să aibă noi uh, conținuturi și să uh, să fie baza pentru o dezbatere și nu să repete ceea ce s-a spus deja. De aceea este esențial să avem informații cu privire la jurisprudența uh, existentă și uh, informații concrete din statele membre. Este evident că este nevoie de contacte suplimentare cu societatea civilă și cu actorii din domeniu, dacă dorim să facem asta. Pentru a, pentru a, dacă, nu am fi, dacă nu am obține informațiile necesare la timpul uh, potrivit, am riscat să avem un raport în care Parlamentul doar constată ce s-a făcut. Cred că, însă, ambiția noastră trebuie să fie mai mare Scopul unui astfel de raport este să vedem cum s-a trecut de la promisiuni la fapte și să oferim răspunsuri uh, părților interesate. Acest lucru ar permite Parlamentului să își exercite funcțiunea, uh, funcția de um, control în, în acest domeniu. Mă bucur așadar că sunt alături de noi nu numai reprezentanții ai instituțiilor europene, dar și reprezentanți ai uh, ONG-urilor, cum ar fi Amnesty International uh, Europa sau so uh, Platforma Socială. O, o serie întreagă de organizații și-au Uh, respect, și-au exprimat uh, preocupările cu privire la incapacitatea, uh, cu privire la capacitatea Uniunii Europene să asigure respectarea drepturilor omului în Europa. O discuție s-a sugerat o discuție deschisă cu celelalte instituții pentru a se răspunde la întrebări cu privire la ce, ce trebuie să se schimbe și care este drumul înspre viitor această audiere și raportul pe care îl voi elabora sunt o oportunitate pentru a uh, porni o astfel de dezbatere în care și organizațiile neguvernamentale să fie implicate. Aș dori să subliniez faptul că uh, instituțiile cu privire la drepturile fundamentale trebuie să joace un rol important pentru că ele sunt cele mai bune surse de informații din statele membre chiar dacă până acum nu au participat la audierile de la Comisia Libe. Mă bucur să le pot ura bun venit reprezentanților acestor organizații astăzi. Ce subiecte avem pe ordinea de zi pentru discuția de astăzi? Vom începe acasă, să spunem așa, la Parlament și în această comisie. Vom discuta în, în cadrul unei vom discuta o procedură similară cu uh, cea a uh, întrebărilor orale din Parlament. De asemenea, ne vom referi la Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale și la alte măsuri ce țin de acest domeniu. De exemplu, Parlamentul ar putea să organizeze o conferință anuală împreună cu ONG-uri și instituții uh, europene și internaționale. Comisia ar putea să folosească procedura de încălcare uh, în mod mai eficace pentru a asigura respectarea drepturilor omului. De asemenea, Comisia ar trebui să uh, obțină rapoarte mai des de la agenția, cu privire la, de la agenția privind drepturile fundamentale. În plus, Consiliul ar trebui să intre într-un dialog uh, mai puternic cu Parlamentul. Agenția pentru Drepturile Fundamentale ar trebui să fie folosită ca un fel de rețea ce coordonează contactele între diferite instituții la nivel european. De asemenea, um, m-aș referi la indicatorii cu privire la drepturile fundamentale. Și nu în ultimul rând, rolul societății civile este esențial. Trebuie să discutăm faptul că uh, instituțiile europene nu implică în uh, procedurile legislative consultări cu um, societatea civilă. Și bineînțeles, mai sunt multe de discutat în timpul acestei audieri mă uit pe ordinea de zi și la numele de pe, uh, de pe ea și sunt convinsă că această audiere va fi crucială pentru succesul raportului nostru. Vă urez mult succes și sper că vom păstra legătura chiar și după ce această audiere se va fi terminat. Mulțumesc! Doamna Gal, mulțumesc! Mă îndrept acum către reprezentantul Comisiei Europene, domnul Paul Nemitz, director pentru drepturi fundamentale și cetățenie de la Comisia Europeană. Thank you, President. And uh, let me reassure the rapporteur, Mrs. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să o asigur pe doamna raportor, doamna Benova, că suntem gata să cooperăm îndeaproape cu dânsa și uh, asta pentru că încercăm să dăm viața acestei uh, uh, cărți europene și pentru că dorim ca uh, ceea ce se regăsește în această uh, cartă să fie în uh, beneficiul cetățenilor europeni. Astăzi dați-mi voie să vă ofer o imagine de ansamblu cu privire la progresul pe care l-am înregistrat din momentul în care această carte a devenit obligatorie. Mai întâi ne-am pus noi în cadrul Comisiei Europene lucrurile în ordine, am găsit o strategie pentru implementarea eficientă a acestei Uh, carte și uh, am uh, dezvoltat ghiduri pentru cei care elaborează legi. E bine întotdeauna să începi curățenia la tine în ogradă mai întâi. Și în februarie 2011 a existat un angajament luat de statele membre pentru a face eforturi pentru a respecta drepturile fundamentale așa cum apar ele enunțate în cartă. Aș dori să vă ofer un exemplu practic. Ce diferență a adus deja această carte în ceea ce privește propunerile legislative și uh, să vă ilustrez ce mare realizare este această carte. Să uităm geneza ei, care a presupus implicarea membrilor Parlamentului, uh, dar în aceeași măsură uh, și a statelor uh, membre. Caracterul de convenție a acestui document reprezintă uh, un mare avantaj pentru civilizația europeană. Așadar, care sunt exemplele dacă ne gândim la propunerile care vin din partea Comisiei. Și aici aș dori să fac trimitere la diferența uh, dintre o propunere din 2008 uh, de a permite uh, folosirea în aeroporturi a scanelor corporale și apoi actuala propunere din 2011. În textul actual, drepturile fundamentale sunt luate în considerare și această tehnologie cu raze X este uh, strict interzisă și toți pasagerii oricum au dreptul să uh, refuză uh, să treacă prin procedura scanerelor corporale. Toate aceste elemente nu ar fi putut fi uh, deconceput în 2008 înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Evident, aceasta este o realizare a Parlamentului și mai ales a acestei uh, comisii și uh, clar aici avem de-a face cu un exemplu care ne arată care sunt uh, efectele practice ale uh, acestui document în ce privește legile. Atunci când vorbim despre oferirea unor drepturi sau a unor efecte ale drepturilor către cetățenii europeni, atunci trebuie să ne îndreptăm atenția spre instanțe. Pentru că drepturile fundamentale întotdeauna vor fi puse în aplicare de către instanțe. Ele nu pot fi aplicate de Parlament sau de un organ executiv executiv sau de către comisie. Prin procedurile de încălcare, uh, comisia nu poate să soluționeze cazuri individuale și, uh, până la urmă, o hotărâre a Curții Europene de Justiție nu oferă un drept uh, individual unei anume persoane. Dreptul este conferit de instanțele naționale. Prin urmare, este foarte important ca această carte să intre în uh, practica instanțelor naționale și aș dori să vă invit pe toți să um, um, diseminați aceste uh, informații care se regăsesc în uh, carte la nivelul statului dumneavoastră, la nivelul cursilor și avocaților, pentru că importante sunt toate aceste aspecte pentru jurisprudență și pentru validitatea legislației europene. Deja putem vedea că uh, Uh, la nivelul instanțelor uh, începe să se cunoască acest document. Este un început, însă haideți să sperăm că în anii care vin vom avea mai mult succes în acest demers. În 2009, doar două solicitări uh, pentru hotărâre preliminară din partea instanțelor naționale îndreptate spre Curtea Europeană de Justiție s-au oferit la uh, cardă. În 2010 deja avem 17 asemenea uh, hotărâri preliminare uh, a judecătorilor naționali deci trimiteri către Curtea Europeană de uh, Justiție care fac trimitere la uh, acest uh, document. În primele uh, luni ale 2011, uh, cifra a ajuns la 27 de solicitări pentru o hotărâre preliminară uh, înaintată de judecători naționali, uh, uh, citând această carte către Curtea Europeană de Justiție. Așadar, în ceea ce privește uh, prezența acestui document uh, la nivelul instituțiilor care chiar pot să ofere drepturi individuale, uh, Uh, marchează faptul că s-au făcut progrese. Este o direcție pe care trebuie să acționăm în continuare. În ceea ce privește jurisprudența Curții Europene de Justiție, deja avem uh, hotărâri uh, care se referă la cartă și aș dori să mă refer la hotărârea test așa, de exemplu. În aceeași măsură, uh, instituțiile europene, atunci când vine vorba despre uh, cartă sau despre alte chestiuni de politică, uh, trebuie să uh, evite să creeze așteptări false uh, cetățenilor. Nu trebuie să uh, pretindem că Uniunea Europeană le va soluționa uh, problemele, câtă vreme Europa nu are aceste competențe și uh, astfel uh, am invita uh, cetățenii să bată la porți greșite. Aceste lucruri sunt uh, importante, mai ales atunci când vine vorba despre uh, păstrarea statului de drept și a drepturilor fundamentale. Din acest uh, motiv, Comisia a fost foarte clară în martie în 2011, când a elaborat primul raport cu privire la aplicarea um, cartei și va continua să fie foarte clară pentru că răspunderea înseamnă că nu trebuie să dăm speranțe deșarte. Recent am organizat un seminar uh, cu colegii dumneavoastră uh, din Comisia PETI, care s-a axat pe uh, drepturi individuale din perspectiva noastră și din perspectiva programelor, cel puțin. Și cu siguranță pe portalul nostru e-justice vom introduce informații pentru cetățeni, pentru că aceștia să știe cui se pot adresa în statul lor uh, membru pentru a-și susține drepturile individuale și fundamentale. Aici vorbim deci despre instituții, ONG-uri, uh, instituții guvernamentale, altele decât uh, instanțele. aș fi interesat să avem o dezbatere cu toții uh, pentru a vedea care este potențialul uh, pentru instanțe, pe de-o parte, și pentru um, ombudsman sau alte organisme care înregistrează anumite plângeri atunci când vine vorba despre punerea în aplicare a drepturilor fundamentale pentru cetățeni. Trebuie să analizăm toată panoplia instrumentelor instituționale și să le evaluăm eficiența, precum și potențialul ca în viitor să facă carta să funcționeze pentru cetățenii noștri. În cele din urmă, am dori ca anul acesta să prezentăm un raport anual cu privire la această carte și la modul cum a funcționat ea în 2012 și mă gândesc că aceasta ar putea fi o bază bună uh, pentru Parlamentul European. Din nou, vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Uh, mulțumim, domnule Nemitz. Următorul vorbitor este dom uh, domnul Thomas Hammarberg, comisar pentru drepturile omului la Consiliul Europei. Vă rog bun venit în cadrul comisiei noastre și uh, suntem gata să cooperăm strâns cu dumneavoastră și de acum înainte. Aveți cuvântul. Thank you very much. I would like to... Mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să încep cu o mărturisire când am auzit prima dată de această carte europeană, am fost foarte sceptic și m-am pronunțat împotriva ei, pentru că consideram pe atunci că aveam deja o bază solidă în Convenția Europeană și am considerat că ar fi fost mai eficient să extindem această convenție europeană, probabil cu un protocol opțional, asta în loc de a ne asuma riscul de a opera cu două serii de standarde folosite, în ultima instanță, de, acelea, de aceeași țară. Sigur, toate statele membre sunt și membre ale Consiliului Europei, sunt parte la Convenția Europeană și toate s-au angajat să respecte verdictele Curții Europene a Drepturilor Omului. M-am temut că s-ar crea confuzie, că oamenii n-ar înțelege pe deplin cine ce face în materie de drepturi ale omului și așa mai departe. Cred că m-am înșelat în parte atunci când m-am opus cartei, însă o parte dintre argumentele pe care le-am avut în vedere atunci rămân valabile și consider că încă este o problemă legată de lipsa de coordonare dintre aceste două structuri. Eu am avut experiențe personale în acest sens care s-au dovedit a fi uneori dezamăgitoare. De exemplu, am discutat la un moment dat legile privind mass media sau modificarea legislației media din Ungaria și atunci am considerat că cea mai puternică voce ar fi fost cea a Consiliului Europei în materie de amenințări la adresa lipsei de libertate de expresie. Comisia însă a monopolizat dialogul, sau cel puțin așa au fost văzute lucrurile în Budapesta. s au operat o serie de amendamente nu esențiale de către Parlamentul din Budapesta și atmosfera era că problemele s-au rezolvat în materie de reacții europene. De fapt, noi aveam obiecții fundamentale referitoare și la alte aspecte ale legii respective. Cred că s-a arătat atunci o lipsă de cooperare între aceste instituții europene principale care se ocupă ambele de drepturile omului. În cursul dimineții de astăzi am avut o discuție chiar în această clădire despre probleme referitoare la detenția înaintea procesului. Am avut o inițiativă admirabilă de partea doamnei comisar Reding, care a trimis o carte verde, a circulat o carte verde venită a încuraja discuțiile privind măsurile ce ar trebui să fie luate pentru a reduce riscul utilizării abuzive a acestei perioade de detenție înaintea procesului. Am avut probleme nu numai în Uniunea Europeană, ci și în alte țări europene care sunt membre ale Consiliului Europei. E important să știe că această chestiune nu este una nouă în Europa. Există o dispoziție clară privind acest tip de detenție în articolul 5 din Convenția Europeană care spune că dacă se ia o astfel de decizie, atunci aceasta trebuie să fie examinată în mod regulat împreună cu celelalte de același tip și că astfel de detenție se folosește doar în circunstanțe excepționale. Există și un precedent, un drept procesual în experiența europeană a multor state membre. De asemenea, există și o recomandare a Comitetului Ministrilor care reprezintă toate statele membre plus celelalte guverne europene care enunță diferite criterii ce trebuie utilizate atunci când e vorba de a analiza acest tip de detenție și apoi avem și aceste recomandări făcute de Comisia Europeană pentru Prevenirea Torturii, care se aplică la rândul lor în acest context și consider că încă mai sunt destul de multe de făcut pentru a asigura că în momentul în care definitivăm o abordare europeană a problemelor drepturilor europene, uh, experiența instituțiilor europene este folosită pentru a se disemina exemplele de bune practică. Nu e vorba de concurență aici, ci de colaborare. Trebuie să învățăm unii de la ceilalți, trebuie să fim generoși unii cu ceilalți și dacă avem impresia că Uniunea Europeană nu are o bază juridică în tratate pentru astfel de abordare pe când Consiliul Europei o are, atunci de ce să nu recurgem la acele instrumente ale Consiliului? Sunt, prin urmare, o serie de lecții pe care trebuie să le tragem din reflexiile pe care le-am avut atunci când s-a discutat carta într-o primă etapă. Însă consider că această carte este într-adevăr utilă. Experiența CEDO de la Strasbourg ne arată că dreptul procesual și precedentul s-au impus și au devenit mai importante decât carta. Vedem astfel că CEDO beneficiază de această experiență acumulată, care este deosebit de valoroasă. Eu uh, sunt cel care, din păcate, trebuie să vedea veștile proaste și trebuie să critic. Îmi dau seama că s-au făcut progrese enorme în țările Uniunii Europene când e vorba de protejarea drepturilor omului. Avem uh, avocații poporului, avem acele organisme care asigură egalitatea și egalitatea de șanse în toate statele membre și fac o treabă extraordinară. Avem o rețea structurată între aceste instituții care reprezintă în sine un instrument deosebit de valoros. Tot în statele membre avem un dialog structurat între autoritățile guvernamentale sau locale și organismele societății civile. Însă, care este jumătatea goală a paharului? Ce rămâne de făcut? E bine, sunt încă o serie de probleme majore care trebuie să fie rezolvate. Tratamentul aplicat populației rome din Europa este absolut strigător la cer. Am vizitat aceste țări, am vorbit cu romii de acolo, am încercat să înțeleg cum își percep ei propria situație. Există discriminare în aproape toate țările europene când e vorba de țigani și de nomazi. Speranța lor de viață este mai scurtă, cu aproximativ 10 ani în medie, decât cea a majorității populației. Abandonul școlar între copiilor este foarte ridicat. În anumite țări, doar jumătate din copiii romi sunt în sistemul educațional cei de vârstă școlară, bineînțeles. Sunt probleme și în materie de ocupare a forței de muncă, discriminare pe piața forței de muncă. Sunt zone în anumite țări europeni unde aproape niciun rom nu are un loc de muncă. Și asta e o problemă majoră. Situația spațiului locativ este la fel deosebit de rea. Mulți dintre ei locuiesc în niște mahalale, niște maghernițe îngrozitoare, în condiții de viață similare cu cele din cele mai sărace țări din lume participarea lor la viața publică este aproape inexistență în majoritatea țărilor. Deci trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Am vorbit uh, și cu un comisar despre acest lucru, însă nu am reușit să fim eficienți. Am avut o fel de conferințe, am făcut o fel de planuri, am avut discuții legătură cu situația romilor, însă foarte, foarte puține schimbări concrete s-au înregistrat și trebuie să recunoaștem acest lucru. În al doilea rând, uh, am eșuat și în materie de procedură de azil. O procedură care să respecte standardele drepturilor omului. Discuțiile încă sunt în desfășurare, e foarte trist însă că acest proces de elaborare a unei politici comune europene de azil este atât de uh, îndelungat trebui să avem o astfel de politică definitivată până la finele anului viitor, însă situația nu pare deosebit de promițătoare. Am discutat cu tot felul de reprezentanți ai guvernelor din statele membre și semnalele nu sunt pozitive. Deci, se pare de asemenea că mulți dintre cei care vor să vină în Europa cu motive întemeiate nu au șansa de a face acest lucru și nu au șansa de a-și pleda cauza, nu li se permite să intre pe teritoriul Uniunii Europene aproximativ 2000 de refugiați din Africa s-au înnecat în apele Mediteranei doar în acest an. În ultimele 10-11 luni, 2000 de oameni s-au înnecat. S-a indignat cineva, a manifestat cineva vreo solidaritate cu acești oameni și cu familiile lor, care încă în multe cazuri nici măcar n-au aflat ce s-a întâmplat celor dragi care au pornit spre Europa în încercarea de a câștiga niște bani. He, nicăieri. E nevoie, prin urmare, să sprijinim pe comisarul Malmström, care încearcă să repună discuția pe, un nou, pe un nou fundament, chiar și în țările nordice, și să plădăm pe o abordare mai umană a acestui fenomen al migrării. Și asta mă duce la celălalt aspect al eșecului nostru, xenofobie, rasismul și chiar antisemitismul din Europa. Avem grupuri extremiste deosebit de active atunci când e vorba de a crea o atmosferă de intoleranță și ură în anumite cazuri. Din nefericire, uh, nici internetul nu ne ajută, sunt site-uri uh, strigătoare la cer și m-a dezamăgit la fel și alte forme ale media care ajung să răspândească prejudecăți îndreptate împotriva anumitor grupuri vulnerabile de populație. Nu ne-am făcut curățenie nici în propria ogradă atunci când e vorba de consecințele atentatelor din New York și Washington. Participarea europeană la acest război împotriva terorii ne-a dus cei drept Uh, doar la un dialog constructiv cu procurorul polonez care analizează acuzațiile îndreptate împotriva Poloniei, unde se pare că anumiți suspecți au fost torturați. Nu avem un astfel de dialog cu autoritățile române, însă avem fapte care dovedesc că astfel de lucruri s-au întâmplat și în România, cu astfel de amplasamente de locații secrete folosite la interogatorii există și anumite cazuri de extradare care nu au fost investigate așa cum trebuie, nici Suedia nu a investigat așa cum trebuie cazul a doi egipteni care au fost predați agenților CIA pe un aeroport suedez, transportați apoi la Cairo și torturați acolo și trebuie să clarificăm ce s-a întâmplat atunci. Am primit o solicitare în acest sens din partea unor organisme ale Națiunilor Unite. Deci avem încă multe lucruri pe care trebuie să ni le reproșăm. Nu avem de ce să fim mândri, să ne culcăm pe lauri. Văd că putem discuta aici și Consiliul Europei, deci chestiuni care nu țin de Uniunea Europeană. Pe durata mandatului meu m-am mirat întârzierea transformării, tranziției de la regimul comunist la unul democratic când e vorba de aparatul judiciar. În câteva țări europene, justiția se află într-o stare destul de proastă, corupție ridicată, există un amestec al factorului politic și considerabilă incompetență în procedurile juridice și asta afectează întreaga atmosferă din aceste țări atunci de vorba de simțul justiției, de perceperea actului de justiție în societate. Prin urmare, mesajul meu ar fi că mai avem multe de făcut în ciuda Convenției Europene și a Tratatului de Lisabona și a Cartei, mai avem încă multe de făcut și, sincer, mă îngrijorează ceea ce pare să fie o criză a valorilor în Europa de astăzi. Lipsa de toleranță în raport cu grupurile vulnerabile față de cei care sunt altfel, care vin din exterior. Asta nu e Europa. Și consider că unii politicieni și în alți oficiali nu fac suficient de multe pentru a contracara aceste tendințe și implicit le legitimizează. Legitimizează propaganda negativă a extremiștilor și un astfel de lucru n-ar trebui să întâmple în Europa de astăzi. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner Thank you for your intervention. It was very... Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului Cezar Herma, director al Departamentului pentru Dreptul Uniunii Europene, de la Ministrul Afacerilor Externe uh, și reprezintă președinția poloneză a Consiliului Uniunii Europene. Aveți cuvântul, domnule Herman. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru faptul că m-ați invitat să particip ca reprezentant al Consiliului la reuniunea de astăzi. Doamnă președinte, stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor, după intervenția uh, foarte uh, interesantă a domnului comisar Hamarberg, aș dori să mă refer la Carta Drepturilor Fundamentale pentru Uniunea, a Uniunii Europene. Intrarea în vigoare a acestei carte, împreună cu tratatul de la Lisabona, nu a dus la o revoluție în sistemele juridice statelor membre. După cum știți, carta se aplică în primul rând instituțiilor și organismelor stat, uh, Uniunii Europene, iar în statele membre ea se limitează la confirmarea drepturilor, principiilor și libertăților care există deja în Constituții. Este, uh, și uh, Uh, principiilor principale ale drepturilor, uh, dreptului Uniunii Europene și a obligațiilor ce uh, revin statelor în urma acordurilor internaționale. Acesta este și unul dintre motivul, motivele pentru care carta nu este atât de mult discutată la nivel național cum este discutată în instituțiile europene. Legislația statelor membre ale Uniunii Europene, în general, și subliniez în general, în conformitate cu carta și asta aproximativ în aceeași măsură în care sunt în conformitate cu uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și alte uh, acorduri fundamentale cu privire la drepturile omului. Și asta nu este întotdeauna uh, cazul. Nerespectarea, uh, chiar dacă atrage foarte multă atenție, uh, uneori este totuși uh, o situație excepțională, nu apare foarte des, totuși se întâmplă și trebuie subliniat faptul că um, curțile, instanțele, curtele constituționale ale statelor membre și Curtea de Justiție a Uniunii Europene au acum la dispoziție un nou instrument uh, obligatoriu din punct de vedere juridic uh, pentru a uh, evalua uh, legalitatea și conformitatea reglementărilor și legilor naționale. Au practic un model. Acest lucru va face ca um, această carte să devină mai uh, vizibilă în, caz, în cazurile individuale aduse în fața, Curții Europene de Justiție. Până acum, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a avut suficiente ocazii pentru a răspunde la unele întrebări generale ce au survenit în statele membre atunci când este vorba de aplicarea cartei. Instanțele naționale joacă un rol uh, primar în asigurarea uh, aplicării drepturilor fundamentale, dar ele probabil nu au încă suficientă încredere în, uh, și nu au suficientă încredere să aplice carta, chiar dacă primesc deja plângeri cu privire la încălcări. Incertitudinea poate uneori să ducă la lipsa aplicării prevederilor cartei, iar uh, instanțele în același timp pot să fie nesigure cu privire la modul în care principiile generale ale uh, achiului comunitar uh, se aplică în continuare atâta timp cât carta uh, are reguli care se aseamănă cu aceste principii. După cum uh, spunea domnul director Paul Nemitz, uh, numărul de uh, reclamații și de plângeri care fac referire la cartă crește în ultimii ani, ceea ce înseamnă că uh, cu siguranță în viitor vom avea răspunsuri din partea uh, Curții de Justiție în acest sens. Analizăm în detaliu orice uh, hotărâre a Curții de Justiție care conține o referință cu privire, o referire la Carta Drepturilor Fundamentale. Există o serie de incertitudini Uh, și cu privire la domeniul de aplicare a acestei carte. Și aici sunt de acord cu Comisia Europeană care uh, a prezentat în martie raportul cu privire la aplicarea cartei uh, drepturilor omului. Majoritatea întrebărilor și plângerilor pe care le primim noi la ministrul, la Ministerul de Afaceri Externe polonez nu se referă la implementarea sau aplicarea dreptului european. Nu cunosc situația din alte state membre, dar bănuiesc că există foarte multă confuzie cu privire la acest subiect în general. Drept urmare, este nevoie să comunicăm mai clar, astfel încât să eliminăm incertitudinile. Un alt uh, aspect menționat în, în uh, raportul Comisiei este um, checklistul drepturilor fundamentale, um, care ar trebui să acompanieze orice propunere a Comisiei. Parlamentul uh, European și Consiliul au decis să nu rămână în urmă. Parlamentul, în rezoluția din decembrie 2010 și Consiliul în concluziile din ianuarie ale acestui an, și au recunoscut dreptul, uh, rolul cheie în calitate de colegislatori de a garanta ca drepturile fundamentale să fie respectate de-a lungul întregului proces legislativ, inclusiv în deciziile interne. Consiliul a subliniat în acest context că și statele membre și inițiativele acestora trebuie să respecte Carta. Conform concluziilor Consiliului, toate organele de pregătire ale Consiliului sunt încurajate să coopereze cu grupul de lucru FREMP cu privire la uh, grupul de lucru care se referă așadar la drepturile fundamentale, drepturile cetățenilor și libera circulație a persoanelor. Polonia a apreciat în acest raport al Comisiei și uh, anunțul unor noi propuneri cu privire la accesul la justiție, așa cum sunt ele garantate uh, de cartă. Și aș dori să subliniez mai ales importanța uh, specială acordată de către președinția poloneză uh, lucrărilor legislative pentru o propunere de directivă cu privire la drepturi, sprijin și protecție a victimelor infracțiunilor. Un alt domeniu discutat este carta în relațiile externe ale Uniunii Europene. Nu există niciun fel de îndoială că Uniunea Europeană trebuie să, o respect, să respecte această Cartă și în acest domeniu. Și ne întrebăm dacă uh, carta nu ar putea să consolideze rolul uh, important pe care îl joacă instituțiile europene și statele membre în promovarea drepturilor omului în lume. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Herma, pentru prezentarea dumneavoastră. Consiliul și-a um, declarat disponibilitatea de a include și de a implica Parlamentul într-un uh, dialog cu privire la drepturile omului și nu pot decât să încurajez Consiliul să uh, traducă acest angajament în practică. Avem alături de noi astăzi nu numai membrii ai Parlamentului European, ci și membrii ai adunării parlamentare a Consiliului Europei. Doamna Kerstin Lundgren este um, această membră a adunării parlamentare. Vă dau cuvântul, doamna Lundgren. Mr. Eh, President. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că m-ați invitat și pentru că ați organizat acest seminar. După cum spuneați, sunt raportor și mă aflu aici ca raportor cu privire la impactul tratatului uh, de la Lisabona asupra Consiliului Europei. Mai întâi, uh, aș dori să încep cu uh, valori, chiar dacă ele se află acum în criză. Tratatul de la Lisabona și Consiliul Europei se bazează pe aceleași valori, respectul pentru drepturile omului, democrația și statul de drept rolul sporit al Uniunii Europene în domenii tradiționale de uh, activitate ale Consiliului Europei, precum uh, uh justiție, libertate și securitate afectează interacțiunile dintre uh, statele membre și Uniunea Europeană atunci când se negociază noile convenții ale Consiliului uh, Europei din aceste domenii. Consiliul Europei, după cum văd eu lucrurile și după cum se sublinează și în raportul meu, Uh, reprezintă un etalon pentru drepturile omului, pentru statul de drept și democrația din Europa. Din fericire, sperăm că uh, și în viitor uh, vom reuși să fim recunoscuți așa cum trebuie de Comisia dumneavoastră și de către toate instituțiile Uniunii Europene. Ca adunare parlamentară în Consiliul Europei salutăm rezoluția Parlamentului European din mai 2010 în care se promova uh, semnarea Convenției uh, um, Europene a Drepturilor uh, Omului. Sunt niște pași încă care ne mai rămân și vor fi finalizați odată cu aderarea Uniunii Europene la alte convenții din acest domeniu. Ambele organisme pe care le reprezentăm au ajuns la acorduri și uh, asta și datorită implicării uh, Parlamentului European în organisme care uh, aleg judecătorii la Curtea Europeană Drepturilor Omului. Salutăm faptul că reprezentanții societății civile au fost uh, consultați și sperăm că aceștia vor uh, fi uh, consultați și în ceea ce privește negocierile ce vor veni cu privire la regulile interne ale Uniunii Europene. Asta ar putea să ne ajute să sensibilizăm opinia publică și să promovăm activ aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Parteneriatul uh, consolidat uh, după uh, tratatul de la Lisabona între Uniunea Europeană și Consiliul Europei dorește să asigure coerență între proiectul pan-european promovat de Consiliul Europei și procesul de integrare inițiat de Uniunea Europeană. În cele din urmă putem ajunge la un spațiu comun pentru protecția drepturilor omului, pe uh, tot uh, continentul în interesul uh, tuturor cetățenilor Europei prin aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, evident, dar și prin aderarea la alte convenții cheie, cheie ale Consiliului Europei. Aș putea să vă spun că am un vis și anume ca adunarea parlamentară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 aderarea Uniunii Europene este elementul cheie. 47 uh, guverne, 27 de guverne și instituțiile europene vor trebui să facă față acelorlași uh, standarde uh, Uh, în ceea ce privește drepturile omului și vor uh, fi supravegheate de uh, aceeași Curte Europeană pentru Drepturile Omului. Asta ar oferi cetățenilor europeni protecție similară și asta în ceea ce privește drepturile lor individuale cu privire la acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană. La fel s-ar întâmpla și cu acțiunile statelor membre vis-a-vis -vis de acești cetățeni s-ar oferi un control uh, extern uh, asupra ordinii juridice europene și asta ar presupune o sporire a credibilității Uniunii Europene și uh, a angajamentului său pe plan intern și extern în ceea ce privește drepturile omului. Însă, acum există o nevoie majoră pentru un angajament politic renoit. Au trecut doi ani, negocierile sunt în curs, însă E nevoie de un nou angajament din partea diverselor organisme politice pentru a susține uh, acest proces care se ducă la uh, aderare. Lucrurile nu se petrec uh, ușor și momentul este unul uh, crucial, cel pe care îl traversăm acum. Așadar, haideți să facem tot posibilul pentru a uh, putea Uh, asigura că acest uh, lucru se întâmplă. Cât privește coerența standardelor și evaluarea aplicării acestor standarde, de, prin aderarea Uniunii Europene la alte convenții, uh, e un lucru absolut necesar, apoi voi mai vorbi și despre alte provocări cu care ne confruntăm astăzi. Trebuie să găsim un spațiu în care se poate elabora convențiile de mâine, Uh, și aici mă gândesc la domenii precum uh, uh, protecția datelor, corupția, criminalitatea pe internet, traficul de persoane, terorismul și așa mai departe. Aderarea Uniunii Europene la mecanismele de monitorizare precum Grey Poll este un aspect important. Așa s-ar evita anumite suprapuneri și o folosire neadecvată a banilor contribuabililor ar trebui să ne asigurăm și că nu uh, vom intra într-o anumită oboseală în ceea ce privește uh, monitorizarea. Sper că vom putea avea consultări deschise și sistematice um, între Consiliul Europei și organismele uh, Uniunii Europene prin intermediul legislației Uniunii Europene și mai ales înainte să se emită noi legi. Așa am putea evita uh, anumite suprapuneri uh, și uh, am putea evita o reducere a nivelului standardelor. După cum vedem noi lucrurile, trebuie să spunem da unei mai bune protecții, însă nu unei reduceri a standardelor. Și sper, așa cum spunea și domnul comisar Hammamberg, că nu vorbim aici despre o anumită concurență. Și chiar sper că nu va exista o concurență uh, pentru prestigiu între diverse organisme. Însă, uh, în loc să facem asta, am putea să ne unim eforturile și să creăm un uh, spațiu european, uh, pan-european comun pentru a asigura protecția drepturilor fundamentale în beneficiul cetățenilor noștri de peste tot din Europa. Trebuie să ne asigurăm așadar că nu creăm prin asta noi granițe în Europa. Sperăm noi că asta ar ajuta în uh, acest moment de criză economică și um, uh, financiară. Am putea oferi astfel un singur proiect uh, european pentru promovarea, respectarea și punerea în aplicare a drepturilor omului pe tot continentul nostru, indiferent de ce organism vorbim. Vă mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim foarte mult, doamna Langren, mulțumim că sunteți alături de noi în această după-amiază. Cum a spus și doamna raportor uh, din partea Parlamentului la început, uh, ne bucurăm uh, să avem printre noi reprezentanții ai societății civile care vor interveni în cadrul acestei audieri pentru a-și prezenta propria lor experiență cu privire la drepturile fundamentale. Ultimul vorbitor din această primă sesiune este domnul Nicolas uh, uh, Beger, căruia îi dau uh, cuvântul. Dânsul este director al biroului de pe lângă instituțiile europene ale Amnesty International. Aveți cuvântul, domnule. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for the invitation here. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc membrilor Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Mă numesc Nicolas Baker, sunt directorul Amnesty International în Bruxelles Însă astăzi vorbesc și în numele aproximativ 100 de ONG-urilor care participă la această rețea Human Rights and Democracy și la platforma socială și care sunt foarte îngrijorate de acțiunile Uniunii Europene în materie de drepturi ale omului. Sunt deosebit de bucuros că pot participa la această audiere și că aveți o astfel de audiere, că pot fi aici în prezența unor distinși experți și reprezentanți. Doar cu doi ani în urmă, doamna Vivian Redding, în fața acestui parlament și cu mare fanfară, a prezentat noua cartă. Doar cu o lună în urmă am avut în acest Parlament, împreună cu Comisia și Comisia Europeană și Comisia Petiții, un seminar privind aplicarea drepturi, eh, Cartei Drepturilor Omului și plângerile cetățenilor. Însă s-a văzut atunci care este adevărata abordare a Comisiei. Toate ambițiile anterioare par să se fie stompat pe parcurs. Se vede acum doar o dorință slabă de a îndepărta neînțelegerile referitoare la modul în care se aplică această cartă pentru a evita ca oamenii să bată la ușa greșită și a evita riscul ca cetățenii să fie nemulțumiți. Și am încheiat citatul. Dați-mi voie să spun că e o situație kafkiană. Nemulțumire peste tot. Criza drepturilor omului din Europa nu este nouă și a afectat Europa într-un mod serios. Thomas ne-a spus deja acest lucru. Europenii au înțeles foarte bine această carte. Dați-mi voie să vă asigur că drepturile omului o să continue să bată la ușa Uniunii Europene. Și așa și trebuie. Membrii acestui parlament au primit un mesaj clar. 60% dintre cetățeni vor să vă concentrați pe protecția drepturilor omului, de două ori mai mult decât pentru orice altă chestiune. Sunt gata membrii Parlamentului să facă acest lucru. Despre ce nemulțumire era vorba? S-a spus foarte mult în ultimul timp despre contrastul dintre publicitatea care s-a făcut lansării acestei carte și rezultatele absolut deloc remarcabile de astăzi. Dezamăgire legată de faptul că nu s-a schimbat nimic. Când discutăm ceva cu Uniunea Europeană, evacuarea romilor din Italia, Regatul Unit, România, xenofobie, atacuri împotriva unor minorități, închisori secrete ale CIA-ului, tratamentul uh, emigranților și așa mai departe. Răspunsul a fost, o, oh, e îngrozitor, ne pare rău să auzim așa ceva, însă Uniunea Europeană nu poate face nimic. Deci, ni se spune că această cartă, deși are forță obligatorie, în realitate nu face doi bani. Pentru că nicio astfel de încărcare a drepturilor omului nu implică vreo răspundere europeană. Care e în înțelegerea și de ce se întâmplă aceste lucruri? Ar fi amuzant dacă n-ar fi atât de trist. Însă articolul 51 din cartă este adesea citat, cel mai citat. Și ce drepturi ale omului protejează? Niciunul. Mă tem că e singurul articol care de fapt restrânge aceste drepturi. Articolul 51 spune că această carte se aplică doar în domeniul de competență ale Uniunii Europene și doar statelor membre atunci când pun în aplicare legislația europeană. Spun că această carte nu dă nicio putere nouă sau vreo atribuție nouă Uniunii Europene. Dacă acceptăm toate aceste lucruri, ni se spune că mâinile Uniunii Europene sunt legate și că statele membre trebuie să organizeze pro- propria activitate. Au acest drept de a-și face ordine în propria ogradă. Și acest drept este mai important decât dreptul cetățenilor europene, acum și în viitorul apropiat. În mod ironic, Carta a ajuns să fie restrictivă atunci în materie de asumare a competențelor de către Uniunea Europeană. Din păcate, asta e mai mult decât o simplă neînțelegere. Trebuie să le spunem acest lucru comisarilor Reding și Malmström. Când oamenii vor să recurgă la aceste drepturi, un european le spune, oh, ne pare rău, știți, de fapt noi am vrut să spunem altceva, nu ne-ați înțeles foarte bine, dar carta nu se aplică în cazul acesta. Nu vi se pare că e o perdea de fum? Majoritatea ONG-urilor europene consideră că exact așa stau lucrurilor carta practic e folosită tocmai pentru a ataca valorile pe care chipurile le, le promovează. Carta n-a fost creată doar cu 2 ani în urmă, a fost uh, redactată cu 12 ani în urmă și știm că a fost folosită în tribunale, tribunale naționale, instituții europene în ultimii 10 ani. Natura unui astfel de document este aceea de a fi viu în continuă mișcare și transformare și trebuie să-și adauge tot mai multe componente odată cu trecerea timpului. Dacă ne concentrăm pe articolul 51, vedem că acest articol distruge tocmai această dimensiune vie a documentului. Asta în ciuda faptului că Uniunea Europeană deja are competențele de care are nevoie pentru a proteja drepturile omului, atât la nivel național cât și la nivel central european. Dar nici carta și nici tratatele nu sunt ambigu în acest sens. Deci batem într-adevăr la ușa potrivită. Mesajul către Uniunea Europeană este clar. Nu limitați competențele pe care le aveți deja. Și am să dau trei exemple în acest sens. Discriminare. Acest principiu se regăsește în cartă și se regăsește în tratatele europene. Uniunea Europeană a adoptat instrumentul cu forță juridică obligatorie. Directiva drepturilor, de exemplu care interzice discriminarea pe bază etnică. Și atunci de ce nu aplică Uniunea Europeană? De ce nu se aplică atunci când Franța uh, uh expulzează romi? în mod complet ilegal. Trebuie să aplicați această directivă și să o extindeți pentru a acoperi între în domeniul de aplicare a tratatului. Nu vă împiedică nimic să faceți acest lucru. Dacă nu faceți, ajungeți să subinați carta. Problemele de azilanților. Toate competențele sunt acolo. Politicile europene sunt politici ale statelor membre. Carta se aplică. Dreptul la azil a fost menționat în cartă și acest lucru a fost salutat la momentul respectiv. Dar ce împiedică Uniunea Europeană să aplice acest drept? Lipsa de răspundere și complicitatea europeană la extraderile CIA. Uniunea Europeană și Consiliul își îngroapă capul în nisip aici. Au fost apeluri în Parlament și există obligația statelor membre de a investiga astfel de incidente. Raportul privind aplicarea cartei nu menționează niciun lucru în acest sens. Nimic privind această secțiune care se referă la împiedicarea torturii și a prostului tratament al persoanelor. Nu e un principiu al drepturilor omului, interdicerea torturii. Și dați-mi voie să vă spun ce este într-adevăr greșit înțeles. Nu la articolul 51. E vorba de neutilizarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene. Acest articol vorbește de un mecanism politic menit a împiedica încălcarea grosolană a drepturilor omului în statele membre și penalizarea pentru astfel de cazuri. Însă este doar o opțiune de rezervă, prin urmare nu e o opțiune valabilă. În articolul 2 se menționează toate valorile, dar sunt menționate ca ceva care nu poate fi pus în aplicare oricum. Considerăm totuși că articolele 2 și 7 dau instituțiilor europene puterea de a evalua situația drepturilor omului în statele membre și de a promova principiile cartei. Articolul 17 nu presupune vreo umilire a statelor membre, nu e vorba de a arăta cu degetul pe cei care nu sunt buni școlari. Nu, e un instrument european care poate asigura respectarea drepturilor omului de toți membrii. Pentru că toate aceste state sunt semnatare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. E timpul ca Parlamentul, Comisia, Consiliul să utilizeze drepturile pe care le au. Aveți și dumneavoastră dreptul de inițiativă în temeiul articolul 7. Folosiți-l nu mai ignorați aceste reguli și examinați serios această lipsă în materie de drepturile omului la nivel național. Nu e vorba de instituțiile europene care își asumă puteri extraordinare. Aveți puteri, folosiți puterile pe care, care v-au fost date. Nu ne așteptăm la... Nu trebuie să așteptați o reformare a cartei. Puteți folosi ce aveți pentru a opri atacurile împotriva romilor acum. Puteți opri transferul azilanților în condiții inumane. Acum! Folosiți puterile pe care le aveți și nu mai găsiți scuze patetice. E timpul să fim cinstiți în legătură cu ce se poate face și ceea ce trebuie făcut. Timpul scuzelor a trecut. Și e timpul ca Parlamentul European să spună acest lucru și să-l sprijine prin demersuri juridice, nu doar cu vorbe goale. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Bigel. Am să deschid acum uh, discuția noastră după prezentările acestei prime sesiuni. Aș dori să vă reamintesc că pentru a putea asigura accesul multor la microfon, timpii sunt limitați la două minute pe întrebare. Deci aș ruga pe cei care doresc să intervină, după cum spuneam la început, dacă nu sunteți membri ai Parlamentului European, am vrea să ne dați numele pe o foaie de hârtie. Secretariatul va aduna aceste hârtii sau eventual când ridicați mâna și vi se dă cuvântul, vă rugăm să vă prezentați. Doamna Gomez, aveți cuvântul. Thank you. I mean, it's, isn't that ironic that we are... Mulțumesc. Mi se pare ironic uh, că ne aflăm într-un moment în care uh, cetățenii noștri cred că drepturile omului și democrația sunt încălcate de către cei care ar trebui să le pună în aplicare. Și mă refer la instituții majore, cum ar fi Consiliul și, bineînțeles, guvernele care creează Consiliul. O problemă majoră mi se pare că este și în acest Parlament și mă bucur că uh, provocarea a fost adresată și Parlamentului să se folosească de mijloacele de care dispune. La Parlament este foarte grăitor faptul că vorbim despre drepturile omului când vorbim în, despre uh, țările din afara Europei și drepturi fundamentale când vorbim de interiorul Europei. E ca și când nu am aplica aceleași uh, standarde. Aș dori să-l întreb pe domnul Weger dacă ar putea să ne dea mai multe uh, detalii despre Um, poziția sa cu privire la uh, zborurile CIA în tot uh, spectrul politic, inclusiv în familia mea uh, politică, există persoane care sunt uh, complice la ceea ce s-a întâmplat și nu vor să-și asume răspunderea. Aceasta este ceea ce aș dori să-l întreb pe domnul Baker. Din punctul meu de vedere, acest lucru are uh, foarte mari implicații cu privire la imaginea Uniunii Europene și la credibilitatea sa în restul lumii și mai ales atunci când promovează drepturile omului. A, deci aș vrea să vă, să vă întreb cum percepeți uh, dumneavoastră acest, uh, acest uh, aspect din, în Europeană. Mulțumesc. Domnul Coelio. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai mulți uh, vorbitori au spus că știm că um, carta este un pas înainte, dar nu este suficientă. Mi-a plăcut Um, faptul că domnul comisar din partea Consiliului Europei a recunoscut uh, faptul că a avut o părere, uh, o poziție de scepticism la început cu privire la această cartă. Însă există și o diferență între textul legii și, practic, și punerea lui în practică. Aș vrea să... Și cred că suntem cu toții de acord când vedem diferențele între cele două. și noi discutăm despre zborurile ilegale din Europa. Domnul Hammerberg a vorbit și dumnealui despre asta. Și în comisia uh, LIBE ar fi urmat să existe o evaluare a eficienței recomandărilor făcute de către Parlament în acest uh, sens. Parlamentul, așadar, nu este suficient de ambițios, nu este atât de ambițios cum ar trebui să fie când este vorba de anumite subiecte. Cum au fost aceste zboruri ilegale? Domnul Hammerberg a spus că lipsește cooperarea între uh, diferitele instituții europene, între instituțiile Uniunii Europene și Consiliul Europei. Întrebarea mea ar fi următoarea. Ce sugestii ne face dumnealui și ceilalți membri ai panelului pentru a îmbunătăți cooperarea între instituțiile Uniunii Europene și ale uh, Consiliului Europei. Vă mulțumesc, doamna Lunacek. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului, dar și uh, domnului Beger și a domnului Hammerberg, uh, cu privire la, pentru criticile mai ales pe care le-au exprimat. Aș dori să îi adresez o întrebare, aș dori să adresez o întrebare doamnei președinte. Aș vrea să întreb dacă au fost invitate doamnele comisar Reding și sau Malmstrom. Ar fi fost uh, frumos să dezbatem cu ele. Nu știu dacă au fost invitate sau nu. Cred că în acest domeniu ar fi fost uh, bine dacă ar fi fost aici. Bineînțeles că nu îi uh, subestimez poziția domnului Nemitz, însă de obicei comisarii sunt cei care reprezintă comisia și în, în exterior. Aș avea o întrebare către domnul Hamarberg cu privire la relația între Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Convenția um, este ceva uh, ce, a, ce are 50 de ani, este ceva ce a apărut uh, în urma celui de-al doilea război mondial și este un produs al timpului său. Um, carta conține anumite aspecte despre care nici măcar nu se discuta în urmă cu 50 de ani. Discriminarea, de exemplu, pe bază de orientare sexuală. Ați discutat despre confuzia între cele două. Poate ne puteți uh, oferi unele sugestii cu privire la ceea ce am putea face în Uniunea Europeană, cum am putea să utilizăm mai des convenția privind drepturile omului. Uh, mi-a părut rău să aud ce s-a întâmplat în Ungaria din partea Comisiei și din partea Parlamentului. Din partea Parlamentului am fi vrut uh, ca cei din Comisie să fie mai duri cu privire la uh, legislația în domeniu, noua lege media în, uh, în Ungaria. Deci cred că sugestia dumneavoastră cu privire la o mai bună cooperare uh, cu Consiliul Europei și cu privire la utilizarea Convenției de către instituțiile europene Uh, este una foarte bună. Apoi, cu privire la ce putem face noi la Parlament. În timp ce vorbea domnul Beger, m-am gândit la următorul lucru. Noi la Parlament încercăm să fim cei care dorim să cooperăm cu Comisia, dar și să depunem presiune să se meargă mai departe în acest domeniu. Dar avem probleme cu statele membre uh, și cu Consiliul. Și aici în, în, îmi amintesc de um, situația legii din Ungaria. În urmă cu doi ani am vrut să avem o rezoluție cu privire la concentrarea mass media cu un accent pe Italia și nu a fost adoptată această rezoluție. De multe ori nu obținem majoritatea pe care ne-am dorit-o. Ceea ce aș vrea să spun este că la Parlamentul European depindem de actorii din societatea civilă, nu numai să ne ofere informații, dar și să depună presiune asupra noastră, asupra Comisiei, dar și a Consiliului și a statelor membre. Avem nevoie și de sprijinul societății civile, așadar, în acest uh, sens. Vă mulțumesc, doamnă Lunacek. Am să-i rog pe toți colegii să respecte timpul de două minute, pentru că dacă nu, nu vom avea timp să ascultăm răspunsurile. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră dacă am invitat comis, uh, doamnele comisar, am fost informată că da, au fost informate amândouă. Doamna Malmström a refuzat, spunând că este responsabilitatea doamnei Reding iar doamna Reding nu a putut să vină pentru că avea deja alte angajamente pentru această după amiază. Drept urmare, îl avem alături de noi pe domnul uh, director uh, responsabil pe acest subiect, doamna Latford. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea pe care doream să o adresez a fost deja adresată de către domnul Coelho, și anume cum vor coopera Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Aș dori însă să adaug o serie de comentarii. Cred că este util faptul că Uniunea Europeană urmează să uh, devină parte la convenție, pentru că așa s-ar închide cercul. Sper că vom putea Uh, lăsa în urmă, să spunem așa, geloziile și să încercăm geloziile și invidiile și să lăsăm să, um, să căutăm soluții pentru uh, problemele menționate și de către domnul Hammerberg. Uh, iată, um, Consiliul Europei uh, nu are atâtea puteri Uh, însă are un discurs uh, foarte activ în acest sens. Pe de altă parte, Comisia ar avea posibilitatea să um, implementeze anumite, um, anumite măsuri, dar nu este atât de ambicioasă. Cred așadar că ar trebui să facem în așa fel încât, să fac, încât uh, statele recal, recalcitrante să poată fi trase la uh, răspundere. Bineînțeles că trebuie să explorăm orice fel de căi uh, legis, le, legale și juridice pe care le avem. Problema principală la Parlament de exemplu, este această reticență din anumite zone de a nu vrea să fim verificați, ca și când am fi un fel de club diplomatic. Dar nu suntem un club dip- diplomatic, suntem o comunitate uh, sub uh, principiile statului de drept. Și aceasta este uh, puterea noastră, este punctul nostru foarte, că putem să ne tragem la răspundere unii pe alții în domeniul uh, justiției, uh, în domeniul penal, dar și în ceea ce privește uh, implementarea reciprocă și angajamentele pe care ni le-am asumat sub tratat, carte și așa mai departe. Castelul de cărți de joc ori este um, complet, ori se dărâmă cu totul. Trebuie să trecem de această problemă culturală. Nu ar trebui să existe zone tabu. Bineînțeles că există probleme în toate statele membre. Însă, presiunea trebuie să fie egală pe toată lumea. Și trebuie să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a treci și dincolo de inhibițiile noastre. Mulțumesc și ultima intervenție. Văd o doamnă cu păr blond în spate. Vă rog, dumneavoastră. Dune la parola. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mă numesc Marisa Sirenu eh, din eh, partea mișcării de Decarmond. Au fost eh, mai multe probleme anunțate de domnul Hammerberg și la acelea trebuie să adăugăm uh, sărăcia extremă. Cum ar putea uh, acest tip de sărăcie ca încălcare flagrantă a unui drept uh, fundamental să fie integrată în practica instituțiilor europene. De exemplu, mi se pare că Agenția pentru Drepturile Fundamentale, în programul plurianual uh, al uh, său, ar trebui să înscrie în mod explicit, explicit această temă a sărăciei extreme, pentru ca această agenție să studieze mai îndeaproape accesul uh, efectiv al persoanelor celor mai sărace la drepturile fundamentale. Este unul dintre domeniile cele mai precise. Putem vorbi despre cultură, educație, sănătate, justiție, protecție a familiei și a uh, copilului și așa mai departe. Mi se pare așadar că în următoarele programe plurianuale această temă ar trebui să apară explicit. Apoi, uh, subiectul următor, uh, discriminarea persoanelor aflate în dificultăți sociale. Uh, persoanele uh, sărace uh, sunt cumva menționate în articolul 21 al cartei, pentru că până la urmă vorbim despre discriminare pe criterii de origine socială și acest subiect ar putea să țină și el de competența acestei agenții. Aș dori să vă spun că mă alătur comentariul domnului Berger și spun că nu putem uh, răspunde uh, în calitate de Uniune Europeană uh, sărăciei anumitor cetățeni. Însă Uniunea Europeană și-a stabilit un obiectiv cu privire la sărăcia extremă și excluziunea socială, prin urmare ar trebui să intervină. Apoi, în ceea ce privește interacțiunea între Uniunea Europeană și Consiliul Europei, uh, Uh, cu privire la accesul la Convenția Europeană a Drepturilor Omului este o idee bună, însă ar trebui să existe o relație și în ceea ce privește uh, accesul la Cartea uh, Drepturilor Sociale. Mulțumim. Acum dau cuvântul experților pentru un răspuns, spune doamna președinte. Mai întâi Comisiei domnului Nemitz, apoi domnului Hammerberg. Domnul Herman nu dorește să intervină, apoi doamna uh, Lundgren și domnul Beger. Domnule Nemitz, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă spun că Comisia ia în serios obligațiile sale ca garant al uh, tratatelor uh, și în aceeași măsură ca garant al acestei uh, carte. Însă, Um, atunci când vorbim despre cazul înaintat în fața Curții Europene de Justiție, atunci uh, noi înaintăm cazuri uh, cu certitudinea că vom putea uh, câștiga, pentru că orice caz pierdut subminează credibilitatea și poziția Comisiei Europene în cazuri viitoare. Astăzi am auzit foarte multe polemici, însă statul de drept înseamnă că limitele competențelor și drepturilor trebuie luate în uh, serios și niciun cetățean uh, nu va fi bine servit uh, dacă uh, uh, spunem că oferim oamenilor anumite posibilități, câtă vreme în practică nu facem acest lucru. Astăzi am auzit mai multe declarații care uh, faptic sunt greșite, de exemplu în ceea ce privește extrădările. Uh, fiecare comisar care a fost responsabil pentru drepturile fundamentale uh, a luat măsuri, a avut un dialog cu statele membre vizate atunci când această problemă a apărut și am înregistrat un oarecare succes. Și dau aici un exemplu. În Polonia, procurorii au început și dumneavoastră, domnule uh, Hammerberg, v-ați referit la acest lucru, procurorii au început deja să ia uh, anumite măsuri uh, cu implicarea Comisiei Europene. Însă aceste măsuri luate de noi nu sunt prezentate în mod vizibil din, motiv, din motive pe care le putem însă deduce. Dar, cu toate acestea, noi ne facem datoriile în conformitate cu această cartă. Dați-mi voi să vă mai spun câteva cuvinte acum cu privire la uh, anumite chestiuni specifice menționate de domnul uh, Hammerberg aș fi putut și eu să elaborez exact aceeași listă, referindu-mă la toate aceste subiecte și spunând uh, în legătură cu fiecare dintre acestea care au fost măsurile luate de comisie. În ceea ce privește romii, sunteți conștienți de faptul că comisia a studiat uh, foarte serios uh, măsurile juridice și a luat o decizie în lumina celor pe care deja vi le-am explicat. Însă, în aceeași măsură, a elaborat un plan de acțiune care conține, de altfel, elementele legate legate de educație, discriminare, uh, probleme sociale pe care uh, uh, le-ați menționat dumneavoastră. Avem o abordare integrată cu privire la drepturi, iar în ceea ce privește comunicarea cu romii, ei bine, acesta este un exemplu foarte bun. Ultimă contribuție la drepturile sociale și la această cartă e următoarea avem o agenție care uh, are un mandat specific de a monitoriza drepturile sociale, inclusiv discriminarea socială, limitările de acces uh, a celor care vin din uh, familii sărace la educație și alte oportunități oferite de societățile noastre. Această agenție europeană se preocupă și de condițiile de trai și pot să spun că în lumina Uh, dorinței de a evita suprapunerile, așa cum dorea și reprezentanta Consiliului uh, Europei, uh, nu e în interesul nostru să existe un dublu mandat în agenții care, de altfel, sunt parțial independente. Așadar, trebuie să fim responsabili, Parlamentul trebuie să fie responsabil împreună cu Comisia atunci când atribuie mandate uh, unor agenții, pentru că aceste mandate n-ar trebui să se suprapună, pentru că dacă aceste mandate s-ar suprapune, prin definiție uh, vorbim despre o uh, cheltuire neadecvată a uh, puținilor resurse publice de care dispunem. Vis-a-vis de cele spuse de uh, reprezentanta Consiliului Europei, uh, eu personal pot să spun că această dezbatere este foarte interesantă, dezbaterea care are loc acum în public între uh, președinții uh, celor mai înalte autorități uh, judiciare, adică între președintele Curții Europene pentru Drepturile Omului uh, și uh, Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene, precum și uh, președinții curților constituționale din statele membre. Uh, Până la urmă, discuția presupune un concept de cooperare pe mai multe paliere. Și uh, această cooperare încearcă să acopere practic toate fronturile pentru a evita lipsurile și suprapunerile în interesul unei uh, protecții mai complete a cetățenilor în domeniul drepturilor fundamentale. Procesul este unul complex și va fi mereu unul complex. Uh, Uh, niciodată un eurobarometru nu vă va da ca rezultat un acord 100%, pentru că într-o democrație există anumite complexități uh, care nu pot să reiasă dintr-un sondaj al opiniei publice cu privire la anumite politici. E clar însă că, uh, ca și actori responsabili, trebuie să ne asigurăm că această complexitate este gestionată bine și funcționează în beneficiul oamenilor. Prin urmare, cred că ar trebui să ne inspirăm din acest dialog uh, între autoritățile judiciare și apoi uh, să uh, ne gândim la următorul nivel și anume dialogul dintre executanți și administrații ale diverselor organisme și să încercăm să dezvoltăm un același spirit de cooperare pe mai multe plan valiere pentru a ne asigura că un cetățean care ni se plânge nouă nu este pur și simplu uh, trimis în altă parte, ci prin intermediul nostru găsește exact organismul căruia îi uh, s-ar putea adresa pentru a-și rezolva problema. Acesta este tipul de atitudine pe care trebuie să o dezvoltăm în uh, practică și uh, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră că practica este uh, cea care contează, nu doar litera legii. Am luat uh, notă în mare măsură de uh, remarcile critice adresate astăzi aici și cred că uh, ceea ce este important atunci când vorbim despre legi și drepturi individuale e următorul lucru, să privim totul cu demnitate, pentru că altfel ce facem până la urmă este să subminăm Uh, modul în care acționează legile. Deci Comisia uh, va acționa cu demnitate și va face declarații corecte din perspectiva, din perspectiva faptelor și oricine dorește să ni se alăture uh, e bine primit. Însă nu vom supraestima ordinea juridică a Uniunii Europene în așa manieră încât să inducem în eroare cetățenii pentru că altfel ni se solicită prea mult. Avem aici o răspundere comună și nu în interesul uh, nimănui uh, să uh, procedăm altfel. Vă mulțumesc foarte mult! Am să-i dau acum cuvântul imediat domnului Hammerberg pentru un scurt răspuns, vă rog. Asta era o sugestie să nu mă întind prea mult. Într-adevăr, în primul rând, doamnă Renault, aceasta este o problemă serioasă a drepturilor omului, sărăcia. Din câte am văzut, criza economică a avut efecte dezastroase asupra celor mai vulnerabili membri ai societății noastre și este într-adevăr nevoie de o analiză mai profundă și de a trece la măsuri concrete atunci când e vorba de a discuta remediile menite a-i proteja pe vârstnici, pe cei cu dizabilități, anumite familii, de exemplu familiile monoparentale, împotriva consecințelor acestor bugete de austeritate pe care le anunță o țară după alta în Europa. Este o problemă serioasă a drepturilor omului și mă bucur că avem uh, comisarul irlandez al drepturilor omului cu care am discutat cum într-o situație concretă se pot proteja grupurile vulnerabile de consecințele negative uh, ale acestor reduceri bugetare. CIA-ul și răspuns, răspunderea CIA-ului nu am făcut prea multe pentru a-i trage la răspundere. Trebuie să punem încă presiune, permite autorități. Există un argument împotriva unei deschideri mai mari în acest sens, pentru că se, se riscă uh, dezvăluirea unor schimburi confidențiale de informații între CIA, Washington și agenții naționale de securitate, însă trebuie să spun că aceste chestiuni confidențiale nu pot fi folosite pentru a ascunde încălcări serioase ale drepturilor omului. Deci când e vorba de dovezi prima facie, bine fundamentate de tortură, trebuie să vedem care sunt fa- faptele și să ne asigurăm că oamenii nu scapă nepedepsiți dacă au încălcat drepturile omului în acest mod. Ceea ce privește coordonarea între Consiliul Europei și mecanismele acestuia, tribunal, de exemplu, și instituțiile Uniunii Europene, cred că potențialele consecințe ad- aderării Uniunii Europene la acest Consiliu și la Convenție și apoi la jurisdicția CEDO este, este considerabil și nu trebuie să ratăm această oportunitate. În realitate, există posibilitatea de a depăși acest tip de problemă pe care am încercat să o definim aici, cu aceste două direcții paralele, însă trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie. Pe termen scurt, cel puțin, chestiunea e una de atitudine a protagoniștilor de ambele părți trebuie să ne gândim la ceea ce face celălalt. Și într-adevăr, din păcate, s-au înregistrat și o serie de eșecuri în contexte precise. Uh, când e vorba de convenție și de Carta Drepturilor Fundamentale, da, carta e cu 50 de ani mai tânără. Asta înseamnă că include o serie de aspecte care nu erau percepute a fi o problemă cu mulți ani în urmă. Însă, tribunalul din Strasburg poate, pe baza principiilor din convenție, să dezvolte o interpretare contemporană a semnificației acestor principii. Domnul judecător prezent aici o să vă prezinte aceste chestiuni mult mai în detaliu și mai eficient decât pot să fac eu, însă există cazuri în care carta a fost invocată în cazul anumitor verdicte date de tribunal din Strasburg. Am trecut, în iunie, de exemplu, am avut un caz referitor la o plângere austriacă referitor la unui cuplu de două persoane de același sex de a se căsători și uh, a fost invocată carta în concluziile curții. Acest lucru deosebit de important ne arată că există un avantaj reciproc din acest punct de vedere. Sunt de acord cu prezentarea generală a atitudinilor pe care a menționat-o Sarlanford. Cred că, într-adevăr, asta e atitudinea pe care trebuie să o avem. Nu este niciun domeniu în Europa care ar trebui să fie protejat de monitorizare atunci când e vorba de respectarea drepturilor omului. Trebuie să operăm fără discriminare aici dacă vrem într-adevăr să creăm un sistem care se bucură de încrederea tuturor. Mulțumim, domnule comisar Hammerberg. Domnule Bigger, vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc pentru răspunsul pe care mi-ați dat. Asta mi arată că știți, am avut așa atât, speranțe atât de mari când s-a, când s-a adoptat carta. Nu ne-a plăcut niciodată articolul 51 și polemice recente arată că am avut într-adevăr motive de dezamăgire în legătură cu Comisia și cu ceea ce fac statele membre și de acolo acest sentiment de nemulțumire. În ceea ce privește excedările ilegale CIA, și Finland, Finlanda a făcut publice o serie de date privind anumite zboruri care ne arată că acest lucru s-a întâmplat. S-au înregistrat pași favorabili, pozitivi în acest sens și ve- nu vedem de ce alte state membre nu fac același lucru. Comisia a făcut o serie de lucruri bune, incontestabil, a scris câteva scrisori. Însă nu le-a dat curs. De ce, de ce nu se poate invoca articolul 7 când e vorba de interdicerea totală a torturii, acte de tortură pe teritoriul Uniunii Europene? Și răspunsul nu a fost pe măsură. Tot pe scurt, cred că legea mass media din Ungaria este un exemplu perfect. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat aici. Parlamentul European a spus foarte clar ce se dorește, domnul Hammerberg a spus foarte clar, raportorul pentru libertatea de expresie a fost foarte clar, Budapesta a spus noi n-ascultăm decât ceea ce ne spune Comisia și Comisia mi-a spus mie, ne pare rău, nu putem face nimic pentru că nu avem o bază juridică. Nu putem aplica carta, nu știm ce să facem. Așa că nu s-a făcut nimic. Asta nu se, poate, se mai poate repeta. Nu trebuie să existe vreo zonă unde se suspendă drepturile omului. Comisia, practic, caută acum uh, găuri în legislație pentru a, a nu trage la răspundere statele membre. Sara, ca să răspund la unele din lucruri pe care le-ai subliniat tu și, sigur, tu ai sprijinit drepturile omului de multă vreme, însă trebuie să spun tuturor parlamentarilor britanici, încercați să vă influențați propriul guvern. Uh, Regatul Unit încearcă să distrugă mecanismele europene de protejare a drepturilor omului. Nu, nu, nu sunt singurii, dar sunt cei mai competenți care încearcă să facă acest lucru. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon din sală reforma curții, accesul la convenție, directiva privind accesul la un avocat, nici măcar pe aia, nici măcar nu au semnat o convenție privind violența împotriva femeilor pe care încearcă să o dărâme. Nu sunt singurii care fac acest lucru, dar, dar sunt cei mai hotărâți, inclusiv la Națiunile Unite, hotărâți să distrugă și să obstrucționeze acest demers și trebuie să facem ceva pentru a opri aceste inițiative. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. domnul Lundgren. Am să preiau de unde a încheiat colegul meu. Este important pentru noi, ca membri ai Parlamentului European sau participanți în Consiliul Europei, în Parlamentul European, în Parlamentele Naționale, desigur, să promovăm aderarea la această convenție europeană. Așa doar putem să ne asigurăm că există un spațiu comun de protejare a drepturilor omului în Europa. Sper că vom putea să facem acest lucru în viitorul apropiat și nu mai târziu. Însă tot totul depinde de noi. De asemenea, e vorba și de aderarea la alte convenții. În 50 de ani s-au apărut foarte multe convenții. e posibil să le transformăm într-o bază normativă comună pentru Uniunea Europeană și pentru Consiliul Europei. Și sper că se va face acest lucru. De asemenea, consider că, într-adevăr, colaborarea între parlamentele noastre, mai ales în procesul legislativ, este importantă. Putem coopera mai sistematic, asigurându-ne astfel că nu inventăm noi găuri sau zone cenușii în legislație, nu și că nu creăm o concurență între diferitele baze juridice. Pentru că asta nu ar fi în avantajul protejării drepturilor omului și nu ar fi în favoarea contribuabililor care ne-au trimis aici. De asemenea, sper că vom putea colabora și în activitatea de monitorizare, pentru că S-au făcut multe în acest sens la Consiliul Europei și avem organisme competente în a asigura această monitorizare a situației drepturilor omului în materie de tortură și așa mai departe. Conlucrând cu acestea ne putem asigura că putem într-adevăr să creăm un spațiu comun paneuropean pentru protejarea drepturilor omului. Însă asta depinde de noi să apelăm la guvernele noastre, la comisarii noștri și să ne asigurăm că aceste schimbări vor avea loc. Mulțumim, doamnă Lundgren, mulțumim vorbitorilor pentru intervențiile lor. Acum uh, i-aș invita pe vorbitorii de la următoarea sesiune să ia loc în prezidiu. Vă mulțumesc că ați venit în această după masă și pentru prezentările făcute. Vă mulțumesc foarte mult!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 Invit, invite uh, our panelists for the, for the second session to take... Aș dori să rog uh, persoanele care vor face parte din al doilea panel să vină la prezidiu. Vom avea două intervenții în această sesiune. Din păcate, nu avem suficient timp pentru a face o pauză. Am să-l rog pe domnul Egil Levit, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene, să ia cuvântul, însă până atunci am să vă rog să continuați discuțiile în afara sălii. Dați-mi voie să-i urez așadar. Bun venit domnului Egil Levit, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene, la această cea de-a doua sesiune a audierii noastre. Domnule Levit, aveți cuvântul. Simați colegi, vă rog să luați loc. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa acestei uh, comisii la această audiere. În primul rând trebuie să vă spun că ce voi prezenta este opinia mea personală și nu cea a Curții de Justiție. Apoi aș dori să vă spun câte ceva cu privire la rolul cartei în sistemul european de protecție a drepturilor omului, în primul rând domeniul de aplicare al cartei, care a fost deja menționat de către domnul Nemitz dar și de alți colegi. În prim, prima întrebare cu privire la justificarea cartei este domeniul său de aplicare. Limitele domeniului de aplicare prevăzute în articolul 51 al cartei nu pot fi um, neglijate există o diferență între uh, conținutul cartei și domeniul său de aplicare, iar conținutul merge mai departe decât domeniul său de aplicare. Este o cartă ce prevede o serie de drepturi fundamentale care, de fapt, nu sunt aplicabile pentru că domeniul său de aplicare este mult mai îngust. Motivul pentru aceasta a fost faptul că legislatorul a dorit să arate cetățenului, cetățeanului european toate drepturile fundamentale existente în Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, este un, un document uh, complet. Însă, conform tratatelor, numai o serie dintre acestea ar putea fi relevante în domeniul competențelor Uniunii Europene. Acest lucru ar putea să ducă la o serie de confuzii în rândul publicului articolul 51 al cartei, care limitează domeniul său de aplicare, este elaborat într-un mod uh, sofisticat, iar acest tip de formulare nu îi ușurează cu nimic uh, înțelegerea. Pe scurt, carta nu se aplică în situațiile în care drepturile fundamentale uh, sunt o problemă în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană, protecția drepturilor uh, fundamentale sunt garantate de sistemele naționale, de Constituții și la nivelul european de, de cartă. Carta se aplică acțiunilor tuturor instituțiilor și organelor Uniunii Europene și se referă mai ales la munca legislativă a Parlamentului, Consiliului și a Comisiei, care trebuie să fie în conformitate cu Carta pentru a uh, respecta cerințele cu privire la drepta la uh, dreptul european. Și, de asemenea, cartea se aplică acțiunilor externe ale Uniunii Europene, însă ea se aplică statelor membre numai când implementează drept european. Așadar, instituțiile uh, sunt uh, uh, legate de această cartă, însă aplicabilitatea în statele membre este mult mai puțin clară pentru public și uh, chiar pentru uh, comunitatea juridică în statele membre. Carta nu se aplică acolo unde dreptul european nu există sau nu se aplică. Atunci când carta nu se aplică, drepturile fundamentale sunt garantate la nivel național, conform Constituțiilor și sistemelor constituționale naționale. Statele membre au um, astfel de prevederi, uh, iar respectarea acestora este asigurată de către instanțe. Avem, de exemplu, acum un caz în fața Curții Europene de Justiție și, din punctul nostru de vedere, este o încălcare a drepturilor fundamentale naționale la nivel constitu- la, a drepturilor constituționale. Dar nu putem spune ceva uh, pentru că nu avem dreptul, nu avem competența de a judeca asupra unor sisteme naționale și nici nu putem uh, aplica, în acest caz, carta. Cazul este foarte clar, însă mâinile noastre sunt legate din cauza articolului 51. În plus, toate statele membre și-au asumat angajamente conform Convenției Europene a Drepturilor Omului, indiferent de obligațiile lor conform dreptului Uniunii Europene în urma, uh, deci dacă s-au uh, um, epuizat toate căile de atac în statul membru, persoana respectivă se poate adresa Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg. Pluralitatea sistemelor de protecție a drepturilor fundamentale subliniază nevoia unei delimitări foarte clare a domeniilor de aplicare a acestor sisteme pentru a preveni conflictele între aceste sisteme. Acest lucru înseamnă conflictele între instanțele naționale și CEDO pe de o parte și uh, Curtea uh, Europeană de Justiție pe de altă parte. Carta nu este menită să uh, ducă la, la armonizarea sistemelor de protecție a drepturilor fundamentale în statele membre. Carta nu stabilește standarde minime aplicabile uh, în statele membre, așa cum o face Convenția. Carta nu a fost elaborată uh, din nevoia de a crea un astfel de standard uh, minim, ci mai degrabă uh, printr-o, de o nevoie de a se aplica în mod general uh, dreptul european. Este foarte clar că uh, dreptul european nu poate fi interpretat um, în funcție de alte standarde de la nivel național. Iar acest lucru este valabil și pentru, în ceea ce privește validitatea, valabilitatea uh, um, achiului comunitar. Dacă am face asta, am avea 27 de standarde diferite de protecție ale drepturilor omului în uh, Uniunea Europeană și 27 de moduri diferite de aplicare a dreptului comunitar. ni se pare evident, așadar, că obligațiile statelor membre de a, re, de a uh, respecta prevederile cartei uh, solicită ca legislația națională să implementeze uh, legislația Uniunii Europene. Acesta, iată, duce la probleme în aplicare articolelor 51-52. Carta nu trebuie să se um, să, să ducă la uh, duplicate în aplicarea uh, ei uh, și să se suprapună cu legislația națională. Așadar, carta completează, dar nu înlocuiește sistemele naționale constituționale de respectare a drepturilor omului și nici Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În ceea ce privește ca aplicarea cartei de către Curtea Europeană de Justiție, câteva cuvinte. Carta a intrat în vigoare acum doi ani, dar uh, Curtea de Justiție a uh, emis deja 55-60 de sentințe de hotărâri judecătorești în acest sens. Există o serie întreagă de uh, domenii juridice uh, vizate. Uh, politică socială, libera circulația persoanelor, Um, cetățenia europeană și așa mai departe. Există multe probleme ale cartei care vor fi uh, rezolvate de jurisprudența Curții de Justiție. Sarcina Curții este in inerentă uh, în acest sens. Prevederile uneori sunt, uh, ex, sunt uh, formulate în mod foarte abstract și, drept urmare, este nevoie de jurisprudența Curții Europene de Justiție. De exemplu, Curtea acum uh, are de a face într-o serie de cazuri cu aspecte fundamentale de aplicare a cartei printr-un efect orizontal. Respectiv, dacă o persoană privată poate să invoce carta față de o altă persoană privată persoană fizică. Și în curând uh, vom avea o primă uh, sentință, hotărâre judecătorească în acest sens. Nu mai știu dacă aveam pat, dacă mai am patru sau trei minute. Numai trei. Bun. Problemele uh, ce țin de cartă. În trei minute aș dori pentru a ilustra uh, problemele să vă, uh, să menționez rolul curții. Și aș dori să fac o distinție între drepturi și principii. Distinția este uh, introdusă în articolul 51. Prevederile materiale ale cartei însă nu prevede dacă ele sunt drepturi sau principii. Explicațiile din articolul 52 spun că drepturile subiective vor fi respectate. Drepturile vor fi respectate, pe când principiile vor fi urmate. Explicatele se referă și la jurisprudența uh, Curții de Justiție a Uniunii și la uh, cea a statelor membre mai ales în domeniul uh, drepturilor sociale, se prevăd principii și se spune că principiile nu dau dreptul la acțiune pozitivă sau la solicitări directe de către autoritățile Uniunii Europene. Articolul 52 prevede că principiile pot fi implementate de către instituțiile Uniunii Europene, cât și de statele membre, atunci când ele implementează Uh, legislație europeană, iar principiile trebuie să fie uh, ușor de recunoscut din punct de vedere uh, juridic Distinția dintre drepturi și principii ar trebui să reducă divergența între tradițiile Uh, constituționale ale statelor membre și să le aducă la un numitor comun. La început a fost un compromis în timpul discuției intense asupra convenției și a cartei, când, unde se vorbește numai despre drepturi obiective, mai ales în ceea ce privește drepturile sociale. S-a pus uh, sub semnul întrebării uh, faptul că acestea ar fi justificate. Mă refer la convenția care a dus la crearea cartei. Acest lucru a fost explicat prin diferitele sensibilități politice și tradiții constituționale ce se referau la domeniul de aplicare și la materia drepturilor subiective și obiective și mai ales a drepturilor sociale. După cum am spus, Carta vorbește despre drepturi și principii, conform intenției convenției. Aceasta este jurisprudența Curții Europene. Uh, uh, uh, acest lucru face ca Curtea de Justiție să fie competentă în aceste cazuri. Caracterizarea um, principiilor cartei ca drepturi sau principii nu este foarte ușoară ce fel de... se pune întrebarea ce fel de standarde de analiză trebuie să se aplice aici. Având în vedere aliniatul 52 al 5, uh, ni se pare foarte clar că nu se conferă un drept subiectiv care să poată fi uh, invocat de către persoane fizice. În ceea ce privește efectele juridice, prevederile se referă la faptul că nu se oferă drepturi subiective și că acestea uh, sunt justificabile numai în mod limitat. Voi concluziona aici. Vă voi oferi explicații suplimentare dacă uh, veți avea nevoie de ele mai târziu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule judecător, și sperăm că în dezbatere, dacă va fi necesar, veți putea oferi mai multe explicații. Îi dau acum cuvântul doamnei Franța Tulkens, vicepreședinte a Curții Europene a Drepturilor Omului. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte, stimați prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și dați-mi voie să continue aici la Bruxelles dialogul fructuos pe care deja l-am pornit la Strasburg între Comisia noastră și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, pentru că este evident în ceea ce privește drepturile și libertățile împărtășim uh, probleme de interes comun. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și eu sunt oricum pentru această carte, este un instrument de importanță considerabilă cu un uh, dublu uh, sens. Pe plan simbolic, uh, carta manifestă voința Uniunii uh, Europene uh, de a-și baza uh, competențele și de a-și înscrie acțiunea în uh, legitimitatea pe care o conferă recunoașterea drepturilor fundamentale. Pe plan practic, uh, Carta um, angajează Uniunea Europeană pentru a acționa așa cum spune Parlamentul foarte bine, pentru a respecta, proteja și a dezvolta, precum și a pune în practică, adică to respect, promote, promote and fulfill, drepturile umane fundamentale. E Practic se pune accent pe aceste obligații ale uh, Uniunii și așa uh, se poate uh, cumva șterge frontiera între drepturile civile, politice și economice, sociale și culturale, ceea ce, după părerea mea, uh, pre, uh, se află în interesul major al uh, cartei. Cu această idee, Uniunea este așadar obligată uh, prin competențele sale uh, să uh, ia măsuri progresive pentru a pune în aplicare această cartă și cred practic trebuie să uh, se solicite anumite eforturi uh, maxime ale Uniunii uh, Europene în ceea ce privește această cartă și câmpul de aplicare a articolului 51 care deja a fost evocat. Așadar, în cadrul construcției unei Europe a drepturilor omului, unde suntem noi astăzi? Din punctul de vedere al Convenției Europene și din perspectiva curții pentru a asigura un respect pentru aceste drepturi, practic voi, uh, voi acționa în uh, trei pași și, în primul rând, mă refer la coexistența acestei uh, carte și a Convenției Europene de Drepturi pentru Drepturile Omului. Există o anumită complementaritate între cele două documente și uh, până la urmă se aduce un complement pentru complementaritate și aceasta este adeziunea. Uh, cât privește coexistența acestor documente, e bine, uh, știu că sunt unii dintre noi care au avut uh, privilegiul să urmărească în timp real redactarea cartei în 1998 și în 2000 și am putut vedea cum se constituie și astăzi un acord asupra drepturilor fundamentale între cei mai mari actori implicați. Așadar, e excepțional că am putut și eu trăi aceste uh, lucruri. Coexistența celor două documente la uh, vremea respectivă, în 1998 și 2000, am presupus anumite temeri. Mai întâi pentru certitudinea juridică, care este evident o problemă importantă. Uh, în preambulul său, uh, carta precizează, între altele, că reafirmă drepturile care rezultă mai ales din Convenția de apărare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și uh, cele care răiesc din Curtea Europeană, din jurisprudența Curții Europene de, pentru drepturile omului. Uh, în ceea ce privește textele, convenția se adresează drepturilor civile și politice. Uh, acestea se regăsesc și în uh, cartă. Sunt uh, drepturi care pot fi invocate în justiție, însă majoritatea acestor drepturi provin din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Și aici putem vedea foarte bine că munca redactor, celor care au redactat această cartă a fost pe locuri foarte uh, dificilă, pentru că exista uh, această listă a drepturilor care pot fi aduse în instanță, chiar și în, uh, într-o Uniune Europeană care nu uh, număra atunci decât 15 state membre. Prin urmare, se poate uh, adopta, uh, s-a putut adopta aceste drepturi, uh, însă nu s-ar fi putut face acest lucru dacă nu ar fi existat înainte Convenția și jurisprudența Curții. Uh, Uh, în ceea ce privește drepturile fundamentale, uh, practic uh, se procedează prin aluzie. S-au făcut însă modificări pentru a se actualiza aceste documente, pentru a se completa, pentru a se simplifica aceste uh, documente, pentru că până la urmă, în mileniul pe care îl trăim, e important să putem înțelege anumite texte, noi oamenii de rând, nu doar juriștii. Uh, prin urmare, anumite dispoziții ale Convenției uh, au o formă simplificată acum, uh, nu mai prezintă toate aceste specificații, toate aceste limitări și enumerări uh, pe care le regăsim în articolul 6, dreptul la un proces echitabil, care se revețea la articolul 7, dreptul la libertate și siguranță, cele care vizau dreptul la viață privată, la asociere, la libertatea religiilor și așa mai departe. Deci, carta are această poziție extraordinară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 a limpezi lucrurile. Uh, Carta însă nu poate să asigure un nivel uh, inferior de protecție în raport cu Convenția. În alte domenii, uh, Carta a extins câmpul de aplicare a drepturilor recunoscute de Convenție. De exemplu, articolul 14, care garantează dreptul la educație. Acum în Carta avem o nouă formulare foarte importantă, apoi cât privește dreptul de a urma o facultate gratuită în învățământul obligatoriu, Uh, toate aceste elemente au fost uh, lămurite. Uh, uneori vorbim și despre drepturile ale Uniunii sau care reiesc din jurisprudența curții care se regăsesc în noul text. Sunt anumite drepturi care nu sunt recunoscute ca atare de către convenție, însă care au fost recunoscute ca atare de către cartă. Uh, prin urmare, textul a evoluat, pentru că convenția clar nu poate să fie un uh, manuscris uh, de la Marea Moartă. De exemplu, dreptul de protecție a datelor cu caracter personal, dreptul de libertate al mediei și așa mai departe, interdicția de extradare către o anumită țară a unei persoane care riscă ca acolo să sufere anumite tratamente neadecvate. Ce rezultă din toate acestea? Uh, drepturile uh, din cartă oferă adesea o protecție superioară, uh, însă uneori și o protecție inferioară în conformitate cu convenția. În prima ipoteză totul este foarte bine, totul este în conformitate cu convenția. Articolul 53 ne spune că convenția este un minim și se solicită ca celelalte instanțe să ridice acest minim. Însă, uh, un alt aspect important uh, care a fost evocat uh, anterior, în anumite hotărâri ale Curții Europene, odată ce Carta oferă posibilități de a spori nivelul de protecție, atunci evident că intrăm într-un teren neexplorat. Acest lucru a fost de văzut, mai ales uh, în uh, ceea ce a presupus uh, o retractivitate a aplicării drepturilor sau în ceea ce privește dreptul căsătoriilor, etc. Practic, se merge mai departe prin această carte și noi urmăm această direcție. Însă uh, se presupune aici și un efort de uh, stimulare, care este absolut uh, evident. Este un efect de stimulare reciprocă. Însă, imposibil este, imposibil este cel de-al doilea scenariu și anume riscul unei protecții inferioare, pentru că aceasta ar fi inacceptabilă din punct de vedere posibil, politic și juridic. Cu aceste uh, dispoziții generale putem menționa și articolul 52, uh, punctul 3, care spune că uh, dacă carta uh, conține uh, drepturi uh, similare cu cele garantate prin convenție, uh, atunci uh, ea trebuie să ofere aceeași greutate acestor drepturi ca și convenția. Eu cunosc foarte bine acest articol, îl știu pe de rost, adică uh, să se poate acorda și o uh, protecție sporită se încearcă asigura o necoerență între cartă și convenție și toate aceste explicări care se găsesc în aceste articole spun că în ceea ce privește convenția și protocolul, eh, e bine, acestea au eh, pus la punct jurisprudența. Pentru a eh, rezuma primul punct, cei care au redactat carta au dorit să înscrie totul în acest text pentru a exista o convenție între conven- în, o convenție o continuitate cu Convenția. Cât vrește complementaritatea dintre cele două documente, bine, Curtea Europeană de Justiție și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului se întâlnesc uh, adesea cu uh, uh, situații care presupun uh, un apel la aceste documente și încercăm totdeauna să facem tot ce este mai bun. Uh, Președintele Curții uh, Europene de Justiție și președintele uh, Curții uh, pentru drepturile omului, la un moment dat uh, s-au întâlnit și au redactat un document. Ehm, acest document presupunea constituirea unei comisii comune în care eh, se sublinia că atunci când se vorbea de problema adeziunii, eh, trebuia să se vegheze la o bună coerență între convenție și eh, cartă. Iar în cadrul acestui articol faimos 52, aliniatul 3, pe care tocmai l-am pomenit adineor, ehm, exista o ehm, interpretare paralelă a celor două texte. Și din 2010, uh, practic, funcționăm cu acest sistem. Dacă ne la ultima aplicare articolul 52.3 din cartă, e bine, se pare că mergem exact în această direcție. Trebuie să vedem dacă domnul Leviț uh, um, este de acord cu mine aici. Uh, când spun că s-a urmat o foarte bună abordare și vă pot uh, uh, enunța câteva hotărâri. Prima aplicare a fost pentru 5 octombrie 2000 și viza cooperarea judiciară în materie civilă și mai ales interpretarea noțiunii de drept de custodia spre unor copii rezultați dintr-un cuplu de persoane necăsătorite Lucrurile sunt foarte explicite aici. Alineatul 52.3 uh, spune clar că atunci când vorbim despre drepturi uh, corespondente, drepturilor garantate de convenție, sensul lor și greutatea lor sunt uh, aceleași. Însă aceste dispoziții nu presupun un obstacol în calea acordării unei protecții sporite de către Uniune. Examinând toate aceste hotărâri și examinând pledoariile avocaților, putem regăsi întotdeauna în ele un element suplimentar. Uh, în 2010 mai exista o hotărâre cu privire la protecția persoanelor fizice vis-a-vis -vis de datele cu uh, caracter personal, deci vorbim despre viața privată. Din nou, Curtea a spus uh, foarte bine că articolul 52 trebuie să se aplice și apoi articolul 53 al dispozițiilor generale precizează că nicio dispoziție din carte nu poate să fie interpretată și nu ar trebui să fie interpretată ca aducând atingere drepturilor recunoscute prin convenție. Mai târziu a existat un caz împotriva Germaniei, protecție juridică uh, a drepturilor uh, care uh, decurg de pe urma unui nume și aici vorbeam practic de persoane juridice, nu despre persoane fizice, însă mergem și aici în aceeași direcție și curtea adaugă că trebuie ținut cont de jurisprudența curții. Știu că nu mai am timp la dispoziție, însă vă spun acum că recent uh, faimoasa aplicare a uh, regulamentului Dublin a, Dublin a fost uh, uh pusă în discuție vorbeam despre uh, statul membru al uh, primei uh, primiri care trebuia să analizeze solicitarea de azil și Curtea Europeană de Drepturile Omului a adresat în acest sens o întrebare Curții Europene de Justiție. E vorba de un caz între uh, Belgia și Grecia și uh, acolo s-a constatat că uh, retrimiterea uh, unei persoane în uh, Grecia, unde se stabilise anterior, uh, unde risca uh, să fie supusă acea persoană la tratamente uh, necorespunzătoare nu putea fi efectuată. Concluziile avocatului general merg exact în această direcție. În ceea ce privește metoda și adăugarea unor elemente care mie mi se par foarte utile, reamintind principiile pe care le știm cu toții, e bine, se spune Doamna președinte, vă rugăm să uh, scurtați puțin prezentarea pentru că nu prea mai avem timp. Deci ni se spune că Uh, vorbim aici despre o anuită dinamică, pentru că jurisprudența curții este dinamică și uh, concluziile avocatului general subliniau uh, sublineau clar că trebuie să existe anumită complementaritate între cele două documente. Și acum un ultim aspect care nu va lua mai mult de un minut, adeziunea. Știu că la început unii au fost foarte pesimiști cu privire la acest subiect, însă uh, lucrurile au stat exact uh, pe dos. Uh, convenția uh, a fost uh, o alternativă. Uh, și uh, acum ne-am mișcat într-o altă direcție, nu mai este o alternativă, ci este un element complementar uh, pentru cartă. Unde ne aflăm acum? Ei bine, există anumite texte care sunt aduse în uh, discuție. Ați avut dreptate să spuneți, doamnă, mai devreme că uh, dorința politică pentru aderare există deja, există deja de la Tratatul de la Lisabona, există și anumite disponibilitate pentru a uh, pune la punct anumite texte care sunt pe masa discuțiilor și e clar că e nevoie de această voință politică pentru a ajunge la o anumită aderare. Intrăm, practic, într-un uh, domeniu care ar putea asigura o anumită coerență pe tot uh, continentul european. Și uh, vă rog acum, la sfârșit, să mă scuzați dacă cumva mi-am depășit timpul. Vă mulțumim! Mulțumim, o prezentare deosebit de interesantă. Trec foarte repede la următorul vorbitor care reprezintă Agenția Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale, domnul Gabriel Togenburg. Aveți cuvântul Vă rog, respectați-vă limita de timp. Mulțumesc că m-ați invitat și promit să fiu foarte concis. Dați-mi voie să încep prin, cu un compliment. Cred că raportul Parlamentului este deosebit de important. Drepturile fundamentale au nevoie de acest impuls nu văd nicio suprapunere între cele trei rapoarte pe care le avem în fiecare an, Comisia, raportul privind implementarea cartei, raportul agenției și raportul Parlamentului. Cred că relația dintre cele trei rapoarte este una de simbioză. Este o relație de interfertilizare. Noi am adăugat un capitol numărul 10 care se referă la obligațiile internaționale ale Uniunii Europene și a statelor membre și acest lucru s-a făcut pe baza celor primite din rezoluția dumneavoastră. Tema a fost discutată aici, domnul judecător Leviț spunea că dreptul european nu oferă o protecție de plină a drepturilor fundamentale și am spus că acesta este cel mai bun argument pentru care trebuie să avem o colaborare fructuoasă. Și domnul Hammerberg și domnul Lungre vorbeau de un spațiu european comun al drepturilor fundamentale. Ei bine, acest lucru poate fi realizat numai dacă lucrăm împreună. Consiliul și Uniunea Europeană, mai precis. Aș dori să vă prezint aici datele noi pentru raportul nostru anual pe 2011. N-am putut să aduc însă acele date, am primit, le-am primit doar acum două zile, încă le prelucrăm, însă asta nu trebuie să vă supere pe cei de la Comisia Libie, pentru că, după cum știți, pe parcursul anului 2011 am oferit o grămadă de date Parlamentului care evidențiază provocările principale pe care noi le-am considerat a fi relevante pentru acest an. Foarte repede am să mă refer la șapte dintre acestea. Cu o săptămână în urmă, un coleg de-al meu a prezentat aici un raport privind situația migrației ilegale, uh, și problemele juridice și de facto pe care le au atunci când e vorba de accesul la îngrijirea medicală. Cu câteva luni în urmă am discutat uh, tot în acest context uh, concluziile noastre privind dreptul la la politică a celor cu probleme de sănătate mentală sau dizabilități intelectuale. Foarte multe provocări aici, evident, care au fost evidențiate în 2011. În luna iunie am fost iarăși aici la Parlament și am prezentat un raport în care examinam potențialul tratatului de la Lisabona de a asigura, de asigura protecția reprezentanților minorităților naționale, asta la cererea Parlamentului și am identificat nu numai o serie de provocări, ci o, și o serie de evoluții pozitive. Am prezentat o serie de concluzii privind situația de la frontiera greacă, problemele de pe piața forței de muncă create de discriminare. Și de asemenea am concentrat pe o inițiativă relevantă pentru toate drepturile fundamentale. Era un raport privind accesul la justiție, care se potrivește foarte bine în acest context, la libe. Concluzia a fost că Desigur, după adoptarea tratatului de la Lisabona, la nivelul Uniunii Europene, accesul la justiție s-a îmbunătățit într-adevăr, însă la nivelul statelor membre se înregistrează numeroase lipsuri. Durata îndelungată a procedurilor, în primul rând, e o chestiune generală care ridică semne de întrebare și probleme. Costurile juridice ridicate, costul cu avocații, sunt o altă chestiune care trebuie discutată în acest context – Reguli restrictive de asemenea pot limita accesul la justiție. În concluzie, consider că în 2011 au, vi s-au trimis foarte multe date. V-aș spune că în ultimul raport anual ați invitat instituțiile europene să folosească aceste date pe care noi vi le-am oferit în procesul legislativ. Mi-aduc aminte că am uh, oferit și două avize Parlamentului, unul privind datele personale și altul, celălalt privind Ordinul European de Investigație. Cred că v-au fost utile și ca să închei, vedeți cât de eficient a fost, ca să închei aș dori să subliniez faptul că probabil eh, nu e important doar să descriem situația drepturilor omului, ci probabil ar fi mai important să vedem care că sunt tendințele de punere în aplicare, de respectare a acestor drepturi. Ar putea fi o creștere sau o descreștere și pentru asta e nevoie de indicatori. Indicatorii pot fi folosiți, de exemplu, în noul cadru al Comisiei privind strategia integrarea romilor. Comisia a cerut agenției să își extindă analiza actuală și în următorii ani să monitorizeze progrese înregistrate pe teren. Și ultima mea observație este că, într-adevăr, în acest punct de vedere, fraul ar putea oferi plus valoare, pentru că nu uităm doar la o evaluare strict juridică a statelor membre, ci și la situația oamenilor de rând. Deci o instituție obișnuită s-ar concentra pe activitatea statelor membre, însă noi ne concentrăm pe cetățeni, pe oameni. În prezent uh, investigăm patru direcții specifice, una situația femeilor, în al doilea rând, uh, homosexualii, lesbienele și transexualii, violența împotriva femeilor, 40.000 de, 40 de de femei vor fi intervievate pentru a vedea ce experiențe au avut și cred că încă o dată aceste date vă vor uh, putea ajuta cu rapoartele noastre anuale. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumim și noi, apreciem eficiența noastră și trecem imediat la următorul oaspete, domnul Eamon Macauda, directorul Comisiei Irlandeze a Drepturilor Omului. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să să fiu la fel de eficient ca și antevorbitorul meu. Cred că în ultimele 18 luni este a doua oară că suntem invitați să vorbim în fața acestei comisii și vrem să vă mulțumim pentru faptul că ne plasați în centrul activității noastre și astăzi. În următoarele 5-6 minute aș vrea să discut 5 aspecte, să vorbesc despre instituțiile naționale ale drepturilor omului, în al doilea rând, vreau să vorbesc despre grupul european de astfel de instituții pe care reprezint eu astăzi. Comisia scoțiană are în prezent președinția acestui grup. Și apoi să vedem cât de semnificativ este această cartă pentru activitatea instituțiilor europene de resort să vedem care sunt recomandările grupului european în acest domeniu și în al cincilea rând să vedem care sunt prioritățile grupului. Instituțiile naționale. Statele membre astfel de instituții care trebuie să examineze legislația și să promoveze politici interne, să urmărească situația internă în materie de drepturilor omului, sunt niște protagoniști principali al căror număr crește. Uh, ele acționează pe o bază constituțională sau juridică și sub tutela principiilor Națiunilor Unite la Paris au un mandat larg și sunt independente de autoritatea guvernului. Sunt undeva pe un al treilea plan, undeva între societatea civilă și autoritățile statului. Sunt finanțate de stat, dar nu parte din aparatul de stat ca atare. Grupul european al acestor instituții include 36 de astfel de instituții din partea statelor membre ale Consiliului Europei. 27 dintre ele sunt complet independente și respectă principiile de la Paris. În Uniunea Europeană avem 18 astfel de instituții. pot fi o comisie, un ombudsman, un grup pentru egalitatea drepturilor. Important e că sunt independente și respectă principiile de la Paris. Instituțiile europene de resort au mandate diferite, însă toate cele care au uh, statutul A, care respectă principiile de la Paris, au capacitatea de a formula opinii cu privire la proiectele legislative. Este un rol cheie. În ceea ce privește grupul european acestor instituții, acest grup este unul regional care interacționează în mod sistematic cu Națiunile Unite, cu Consiliul Europei și tot mai mult acum și cu Uniunea Europeană și instituțiile acesteia. Și deci ca să dau un exemplu de ceea ce se face de instituțiile naționale de resort, am discutat, am analizat uh, legislația în materie de imigrație, de LGBT, condițiile de detenție, abuzul împotriva copiilor, celor vulnerabile, drepturile celor vulnerabili, trafic și așa mai departe. Revenind la carte și la semnificația acesteia pentru instituțiile europene de resort. Până acum, semnificația a fost limitată. Probabil acest lucru se întâmplă din cauza faptului că domeniul de aplicare al cartei nu este încă foarte clar înțeles în statele membre. De asemenea, multe dintre drepturile menționate în cartă uh, se regăsesc și pe plan intern și ăsta ar putea fi un alt motiv pentru care aceasta nu este pe cât, atât de relevantă pe cât ar trebui să fie. Uh, ce fac uh, instituțiile europene în materie de deținuți sau drepturile copilului? E bine, e foarte greu de a asocia carta la aceste demersuri și de aceea relevanța este limitată. Și după cum au spus și antevorbitorii mei, interpretarea cartei continuă să fie ambiguă în multe cazuri. Am avut cazul Zambrano, de exemplu, referitor la imigrație. Uh, și cred că în timp carta va deveni mai vizibilă instituțiilor naționale și statelor membre în general. Ceea ce privește recomandările grupului, Rodea promova schimbul de informații cu instituțiile Uniunii Europene. În al doilea rând, vrem să promovăm o cunoaștere mai bună a cartei și a relației acesteia cu un alt pentru drepturi, uh, Comisia Europeană a Drepturilor Omului, Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Și desigur, invitații ca cea de astăzi, formate de Parlamentul European, sunt foarte importante pentru că e vorba de a ridica nivelul de conștientizare în rândul statelor membre în legătură cu această carta și la trimite mai departe aceste informații la nivel intern. Sunt și alte recomandări, însă n-am să trec prin ele astăzi. Cred că aceste patru ar fi deosebit de importante în ceea ce privește prioritățile grupului european de instituții naționale de resort. În uh, perioada următoare sperăm să extindem interacțiunile cu Uniunea Europeană, participând ca observatori la negocierile de aderare, de exemplu. Uh, urmează să scrie în vicepreședintelui Comisiei prezentând uh, percepția noastră asupra ritmului aderării și a dificultăților legate de acest proces. De asemenea, sperăm să participăm pe deplin la monitorizarea respectării Convenției Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, pe care a semnat-o și Uniunea Europeană. Un alt domeniu prioritar, al treilea, este o chestiune pe care noi am menționat-o anterior în fața comisiei. E vorba de examinarea legislației. Am vrea să participăm la formularea legilor, la elaborarea lor încă dintr-o fază timpurie și o a patra prioritate ar fi intervenția amicus curie. Asta post-ratificare, un domeniu deosebit de important pentru noi. încercând să, să respect limita de timp. Astea au fost ideile pe scurt pe care am dorit să vi le prezentăm astăzi. Vă mulțumim foarte mult, domnule Mecauda. Apreciem efortul dumneavoastră. Acum aș da cuvântul doamnei Judith Sunderland, cercetător principal pentru Europa de Vest în cadrul Human Rights Watch. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi aici. Mă tem că eu voi redirecționa discuția înspre o polemică. După cum știm cu toții, a existat un moment de optimism cu tratatul de la Lisabona, cu Carta drepturilor fundamentale și cu crearea comisarului pentru uh, drepturi fundamentale în cadrul Comisiei Europene. Iar acest uh, optimism uh, a fost chiar uh, a crescut atunci când am auzit uh, că doamna comisar a vorbit despre o toleranță zero față de încălcări. Însă experiența ne-a temperat uh, ne-a temperat entuziasmul. Primul raport s-a ferit să critique statele membre și a subliniat mai degrabă limitările cartei. Doamna comisar, la momentul respectiv, a subliniat faptul că um, carta ar fi mai degrabă o busolă și nu un, un, un instrument de sancțiune. Um, e, iar legislațiile uh, adoptate când, re, care se referă și acțiunile luate în ceea ce privește romii, de exemplu, ne-au arătat acest lucru. În timpul unei campanii uh, foarte puternic uh, publici, uh, publicată, uh, foarte puternic reprezentată în presă, doamna Reding a uh, re, a reacționat într-un mod foarte uh, puternic uh, prin uh, o circulară care a ajuns să fie publică. Așadar, a reacționat la o, la o circulară, mă scuzați, um, din, o circulară din Franța care încuraja autoritățile să uh, Um, desfințeze uh, taberele, uh, mai ales cele de romi. În 2010, uh, deja o coaliție de ONG-uri în, 2010 comisia a fost sesizată, deja din 2008 o serie de ONG-uri au făcut acest lucru. Însă în 2010 campania a fost foarte vizibilă, retorica politică era ceva nou și uh, era ceva într-adevăr um, îngrijorător. De data aceasta, Comisia a uh, reacționat și a amenințat uh, Franța cu um, politici de încălcare. Franța a, re, a răspuns am, promițând să-și modifice legile S-au făcut amendamente la o propunere de lege care exista deja, s-au adoptat amendamentele, iar uh, legea a fost adoptată în iunie 2011. Există lipsuri foarte mari în această legislație și dovezi de discriminare în continuare din partea autorităților franceze împotriva romilor. E bine, uh, în ciuda acestora, pe 25 august, Comisia a declarat că este uh, E mulțumită de uh, acțiunile luate în, uh, în Franța. Human Rights Watch nu a avut acces la analiza făcută de comisie. Uh, când am întrebat dacă au existat o analiză și documente suplimentare față de uh, declarațiile făcute în preză, ni s-a spus că nu ne-a scăpat nimic. În notele mele am uh, foarte multe detalii cu privire la această lege, dar voi trece peste micile detalii și am să vă spun numai că ne preocupă foarte mult anumite prevederi ale acestei legi care par să țintească romii să faciliteze uh, repatrierea lor discriminatorie s-au făcut declarații la nivel uh, înalt, uh, declarații politice care foarte clar se referau la România, la Bulgaria uh, și s-a, s-a spus foarte clar că, de fapt, aceste prevederi au această intenție de a fi utilizate uh, cu privire la romi. Ne, de asemenea, ne preocupă uh, implementarea anumitor uh, măsuri uh, Uh, evaluări pe bază individuală înainte ca oamenii, persoanelor respective să li se ceară să părăsească țara și bineînțeles ne pre- și de asemenea ne uh, preocupă um, modul în care sunt selectați romii pentru, a fi, pentru astfel de măsuri. Situația din Franța uh, este are loc în același timp și cu uh, cea din uh, Ungaria, discutată deja, și din Grecia. Răspunsul Comisiei la aceste crize au demonstrat o reticență de a, de a utiliza toate instrumentele de care dispune. S-a spus deja uh, faptul că uh, Parlamentul și Comisia și-au făcut, uh, și-au îndeplinit sarcinile când au solicitat Ungariei să solicite, să schimbe Um, să schimbe legislația. S-au făcut modificări în Ungaria, nu chiar uh, toate dintre, din cele cerute, însă schimbările făcute au lăsat, de fapt, în lege probleme, uh, problemele cele mai importante, și anume uh, puterea de reglementare în mâna statului, uh, amenzi foarte mari, uh, și alte probleme, iar în loc um, să se plângă și să um, protesteze, Comisia uh, a acceptat aceste comentarii. Uh, după cum uh, spuneam, Parlamentul însă a protestat. În plus, având în vedere criza de migrație și de azil din Grecia, Comisia a depus, uh, presi a depus presiune, însă nu a luat măsurile necesare. A inițiat uh, Uh, măsuri împotriva Greciei, uh, având în vedere modul în care sunt tratați solicitanții de azil, au fost, au fost s-au făcut notificări oficiale, însă Comisia nu a urmărit aceste cazuri, în ciuda unor uh, încălcări uh, continue. Nu sunt uh, incidente izolate, este un model. Vedem că Uh, comisia este reticentă să-și folosească instrumentele care îi stau la dispoziție. Și asta este în, contra, în contradicție cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, uh, comerțul și uh, libera circulație. Comisia aici și-a urmărit foarte strict sarcinile. Inclusiv a adus state membre în fața Curții Europene de Justiție. Dacă într-adevăr uh, trebuie să credem politica de zero toleranță, e bine, trebuie ca măsurile să fie luate și duse până la capăt. Monitorizarea aplic, uh, respectării drepturilor omului trebuie să aibă loc în mod continuu. Când există um, amenințări uh, în, în statele membre, Comisia ar trebui să ia, să ia măsuri proactive. Comisia, de exemplu, în Franța ar fi putut să dea uh, Um, sfaturi concrete în procesul legislativ, comentarii asupra măsuri, uh, măsurilor uh, propuse în timpul uh, procedurii, așadar. Comisia Libe ar fi putut să facă asta de asemenea, um, um, diferite organizații, inclusiv Comisia Libe din Parlament, sesizaseră o serie întreagă de probleme cu această legislație. M-am concentrat asupra Comisiei, pentru că este gardianul uh, achiului comunitar, dar bineînțeles și Consiliul și Parlamentul trebuie să joace un rol important. Considerăm că uh, Consiliul ar trebui să consolideze grupul de lucru cu privire la drepturile fundamentale, așa numitul FREMP, pentru că acesta să devină un forum pentru a analiza situația drepturilor omului în anumite state membre. Există un organism similar numit COHOM uh, pentru, um, pentru afaceri externe. Iar acest uh, comisie are un mandat uh, larg și poate discuta situații specifice în anumite state membre. Și credem că ar fi foarte util dacă am putea Uh, vedea, am putea, dacă FREMP ar putea să devină un astfel de for în care să se poată analiza situații uh, specifice unui stat din interiorul Uniunii Europene. Parlamentul are un rol de lider în acest sens și ar trebui să-și consolideze eforturile pentru a se asigura că structurile existente oferă protecție reală și asta înseamnă a depune presiune asupra statelor membre și a Consiliului pentru a consolida grupul de lucru FREMP și altele. O altă recomandare ar fi ca Parlamentul să sprijine crearea unui for, forum instituțional anual uh, la nivel european. Deci, cum ar fi reuniunea de astăzi, dar să fie uh, ceva permanent, anual și, bineînțeles, o reuniune la care să participe experți, toate instituțiile europene, organizații neguvernamentale. Ar trebui să fie un for la nivel înalt care să stabilească și anumite strategii. Există un astfel de for, de forum, când este vorba de politica externă și credem că uh, ar fi o foarte bună uh, adăugire la structura și la arhitectura uh, drepturilor fundamentale în Europa. Să existe un astfel de uh, forum și, bineînțeles, ar fi foarte util să se poată discuta uh, cazuri specifice. Vă mulțumesc! Am să îi rog am să întreb pe cei din sală dacă doresc să intervină, respectiv începând cu deputații. Dacă nu dorește nimeni să intervină, aș trece direct la cea de-a treia sesiune a audierii noastre din această după-amiază și le mulțumesc celor care uh, au intervenit în cea de-a doua sesiune. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Am să-i rog acum pe cei din cea de-a treia sesiune să vină să ia loc la prezidiu. Și am să îl rog pe domnul Hastings să înceapă în această uh, a treia sesiune. Can I go to the toilet?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 Haideți să continuăm. Îl voi ruga pe domnul Hastings, uh, care este un invitat uh, uh, permanent al comisiei noastre, să își aducă primul contribuția la această dezbatere din perspectiva intimității și uh, a protecției vieții private. Mulțumesc, doamnă Gal. Dați-mi voie mai întâi să mulțumesc Comisiei Libe pentru că m-a invitat la audierea de astăzi. Subiectul este evident de mare importanță și ar trebui uh, să ne luăm timpul necesar pentru a evalua și a discuta implementarea cartei, mai ales pentru a vedea cum aceasta ar trebui sau ar putea să afecteze înspre bine uh, cetățenii. De aceea m-am uh, decis chiar să iau parte la întreaga audiere. Acum acum, la doi ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, pot să conchid că, uh, oricum, în domeniul meu de competență, uh, intimitatea și protecția datelor, uh, caracterul juridic obligatoriu al cartei și-a dovedit cu siguranță valoarea. Înainte să explic mai profund lucrurile, dați-mi voie să recapitulez pe scurt modul în care tratatul de Lisabona și carta, care acum sunt care acum uh, este și ea uh, obligatorie din perspectivă juridică, au schimbat baza arhitecturii juridice a protecției datelor în Europa. Una dintre noutățile cartei care a fost uh, numită document politic în decembrie 2000 a fost introducerea unui uh, drept de sine stătător la protecția datelor în articolul 8. Această dispoziție a fost uh, strict legată de uh, dreptul la intimitate, însă avea propriul său domeniu de acțiune. Dispoziția, practic, explică anumite principii de bază care țin de protecția datelor și le ridică la nivel primar în Uniunea Europeană. Datele trebuie să fie procesate corect și pentru anumite scopuri trebuie procesate doar pe baza unui acord prealabil al persoane vizate sau pe baza unei baze juridice exprimate clar în această lege. Fiecare are dreptul de acces la uh, date care au fost colectate cu privire la uh, persoana sa și are dreptul de a cere rectificarea acestor date și nu în cele din urmă. Uh, conformitatea cu aceste norme trebuie să facă obiectul unui control de către o autoritate independentă. Într-adevăr, Curtea Europeană de Justiție a subliniat că într-un caz împotriva Germaniei existența acestei autorități de supraveghere independență ca, eh, ca, eh, independente ca fiind o componentă esențială a protecției datelor. Cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, dreptul la protecția datelor a fost eh, clar confirmat ca principiu general al, general al dreptului european. Însă, tratatul de la Lisabona a făcut mai mult decât atât. Dreptul la protecția datelor este unul dintre puținele drepturi ale cartei care pot să se regăsească și în tratatul asupra funcționării Uniunii Europene. Articolul 16 subliniază clar uh, dreptul la protecție a datelor și creează uh, o bază juridică separată și generală pentru dreptul uh, european cu privire la protecția datelor. Deci nu există niciun fel de problemă cu articolul 51 aici. În ceea ce privește duplicările, e bine, acestea sublinează importanța dată unei protecții adecvate a datelor cu caracter personal la nivel european. Tratatul de la Lisabona a oferit un impuls puternic pentru obținerea unei culturi a protecției datelor în Europa și se înțelege de la sine că în, într-o lume în care uh, societatea noastră este din ce în ce mai mult condusă de internet și de tehnologia informației și comunicării, e necesară o astfel de evoluție. Uh, procesarea datelor cu caracter personal este acum uh, peste tot și nu are limite. Comisia acum lucrează din greu asupra revizuirii normelor cu privire la protecția datelor. Provocarea este de a transforma transforma aceste uh, reguli, unele mai cuprinzătoare, mai eficiente în practică, uh, mai uh, ușor de aplicat și încearcă de asemenea să păstreze un nivel ridicat de protecție la care au dreptul cetățenii europeni. În acest proces de revizuire, mai mulți parametri sunt stabiliți clar prin articolul 8 al cartei. Uh, comisia ar trebui, de exemplu, să folosească această revizuire uh, a protecției uh, datelor, a cadrului protecției datelor, pentru a asigura că autoritățile de supraveghere la nivelul statelor membre și la nivel european, dacă este cazul, sunt eficiente și pot să-și facă treaba așa cum trebuie, în manieră complet independentă, așa cum afirmă Curtea de Justiție. Tratatul de la Lisabona așadar a schimbat arhitectura fundamentală a protecției datelor în Uniunea Europeană și a instigat la un proces de revizuire revizuire a normelor actuale. Rezultatul uh, acestei revizuiri uh, va fi unul pe termen lung. Ce putem să spunem însă despre implementarea uh, cartei în ultimii doi ani? Oare în acest domeniu ea a avut efecte concrete, practice? Cred că în domeniul protecției datelor, cu siguranță așa stau uh, lucrurile. Dați-mi voie să vă dau uh, exemple cu privire la ultimele evoluții din uh, ultimii doi ani. O hotărâre a Curții de Justiție în cazul Șeche din noiembrie 2010 și comunicarea Comisiei cu privire la strategia pentru implementarea eficientă a cartei din octombrie 2010. Acestea sunt cele două exemple. În hotărârea Șechem, Curtea a trebuit să răspundă la următoarea întrebare. Oare legislația europeană solicitând publicarea numelor fermelor, numelor fermelor care primeau bani din fonduri agricole a fost în conformitate cu dreptul la intimitate și la protecție a datelor, așa cum era el expus în Carta uh, Uniunii Europene? Uh, curtea a subliniat uh, Uh, Curtea a uh, dat o hotărâre foarte importantă cu relevanță dincolo de domeniul uh, intimității și protecției datelor. A anulat legislația europeană pentru că ea a încălcat dreptul la intimitate și la protecția datelor. Publicația a afectat așadar drepturile fermierilor și în ciuda acestui uh, fapt, uh, curtea a uh, considerat că măsurile au fost totuși disproporționate. Au fost disproporționate pentru că, în conformitate cu curtea, nu exista nimic care să demonstreze că cei care au elaborat legile au, considerat, au luat în considerare alte alternative mai puțin intruzive. Această hotărâre, practic, confirmă faptul că legiuitorii europeni, atunci când doresc să adopte o măsură intruzivă cu privire la dreptul fundamental al cetățenilor ar trebui să uh, ia în considerare o alternativă din evaluarea de impact care să fie mai uh, puțin intruzivă și care uh, să își explice, să justifice scopul final. În, cu alte cuvinte, nu s-a exclus publicarea numelor fermierilor, însă s-a insistat pe un mai mare nivel de atenție dat proporționalității. În ceea ce privește uh, această hotărâre, ea uh, susține uh, reflexul uh, drepturilor fundamentale la care se referă Comisia și în comunicarea sa. Uh, apoi, al doilea exemplu, în conformitate cu Comisia, uh, uh, Carta uh, trebuie să uh, ne servească ca o busolă pentru politicile Uniunii Europene. Uh, trebuie să uh, se ia în considerare un test al proporționalității atunci când uh, se iau în considerare noi legi pentru care Comisia a stabilit uh, o listă cu elemente care trebuie uh, îndeplinite. Comisia de asemenea subliniază evaluarea ex post a legislației existente. Această evaluare este de importanță covârșitoare după părerea noastră, mai ales în domeniul intimității și protecției datelor. Este un domeniu în care legiuitorii europeni au uh, aplicat, au elaborat legi destul de intruzive după atacul uh, din Statele Unite de la 11 septembrie. Ar trebui uh, totuși ca aceste instrumente să fie evaluate uh, periodic, așa cum am subliniat în foarte multe din avizele noastre. Insistăm pe o uh, monitorizare și o raportare regulată cu privire la eficiența acestor instrumente. Odată ce există un instrument care funcționează deja de câțiva ani, ar trebui să fie posibil să se facă o evaluare bazată pe fapte pentru a se vedea dacă o anumită măsură este sau nu eficientă și pentru a vedea dacă ea constituie într-adevăr într-adevăr, uh, o măsură necesară și eficientă. Acesta este un element important al întregii arhitecturi. Evaluarea actuală a directivei cu privire la păstrarea datelor poate fi menționată ca și exemplu. Aici Comisia ia uh, totul în serios, după părerea mea. Își respectă ambițiile expuse în uh, comunicare și încearcă să strângă date calitative și cantitative pentru a demonstra necesitatea instrumentului actual. Situația poate părea împovărătoare pentru că anumite state membre nu sunt uh, prea încântate să uh, își pună la dispoziție aceste statistici. Însă mă bucur să văd că acest exercițiu cel puțin uh, are loc. Este un exercițiu de învățare în mare măsură și încurajez genul acesta de exerciții. Credem că aceste evaluări ar trebui să stabilească un standard pentru evaluarea altor instrumente europene care afectează intimitatea și protecția datelor în cazul cetățenilor europeni. Hotărârea șeche, așadar, și comunicarea cu privire la cartă demonstrează că um, această cartă uh, a avut, cel puțin în acest domeniu, efecte concrete în ultimii doi ani. Direct pentru cetățeni, pentru că uh, pentru un moment uh, numele fermierilor nu mai sunt publicate și poate mai puțin indirect Uh, mai puțin direct pentru cetățeni uh, prin uh, solicitările pe care trebuie să le respecte legiuitorii europeni. Practic, uh, trebuie să se găsească uh, uh, o manieră mai puțin intruzivă și să existe o evaluare ex post a măsurilor intruzive. Revizuirea acestui cadru juridic pentru protecția datelor a fost unul, un proces pornit de carte și care, evident, va avea un impact în viitorul apropiat. Noi, în calitatea noastră de autoritate de supraveghere pentru protecția datelor în Europa, vom continua să ne asigurăm că în domeniul nostru de competențe instituțiile europene în activitatea lor zilnică chiar și iau rolul în serios și, într-adevăr, uh, iau în considerare drepturile uh, stipulate prin această cartă. Prin urmare, sperăm să putem contribui la implementarea eficientă a cartei uh, în anii care ne așteaptă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Hasti! invite Mr. Uh, Pierre Bosson. Dau cuvântul domnului Pierre Bosson, directorul platformei sociale. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că e ultima ședință și eu sunt chiar ultimul. Aș dori să discut cu dumneavoastră modul în care am putea face această carte europeană mai eficientă și aș dori să mă refer în special la ceea ce îi putem considera ca fiind cetățenii invizibili acestei carte. Ce este platforma socială? Suntem o rețea de ONG-uri europene, 45 la număr, care ne ocupăm de drepturi fundamentale și incluziune socială și aș dori să mă refer la precondițiile accesului la impunerea acestor drepturi fundamentale și sunt patru bariere în calea drepturilor statuate în cartă. Primul, sărăcia și sărăcia extremă. A doua, dizabilitatea. A treia, discriminarea. Și a patra, obstrucționismul manifestat de anumite state membre în implementarea cartei. Nu e vorba doar de a spune care sunt problemele. Aș vrea să discutăm aici modul în care Uniunea Europeană și Parlamentul ar putea rezolva această chestiune a accesului la drepturi fundamentale. Și aș dori să evidențiez interrelația între politicile Uniunii Europene și cartă. Chestiunea pe care aș dori să o ridic aici ar fi diferența dintre obiectivul cartei și carta ca instrument cu toții vrem ca aceste drepturi fundamentale să fie puse în aplicare, însă este necesar oare pentru carta ca atare sau pentru altă politică a Uniunii Europene să treacă prin un proces similar. Aș începe cu sărăcia extremă. Nu vreau să țin aici un curs, pentru că toată lumea prezentă aici știe care sunt consecințele crizei economice actuale. Uh, Avem 80 de milioane care trăiesc în sărăcie și cifra lor crește. Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm. Uneori, când locuim în Bruxelles sau într-un alt stat membru, putem să ne uităm și la ceea ce s-a întâmplat în istorie. Mă refer la mișcarea pentru drepturi civile în statele, din Statele Unite și Martin Luther King, care în 67 spunea următoarele. după 13 ani de luptă, a spus, dacă ar trebui să fac acest lucru încă o dată, aș începe cu sărăcia. De ce? Pentru că odată ce te pomenești sărac, ești, ești pierdut definitiv. Să vă dau un exemplu din Belgia. anumiți oameni își pierd casa, își pierd dreptul de rezidență. Nu se mai pot înregistra să voteze, nu se mai pot înregistra pentru ajutor social. Își pierd toate drepturile fundamentale enunțate în cartă. Un al doilea exemplu a fost dat secretariatului și s-a întâmplat în Danemarca. În decembrie 2010, poliția a mers la un adăpost pentru oamenii fără domiciliu și a luat pe toți care nu erau cetățeni danezi. Pe baza criteriului că nu era autosuficient din punct de vedere financiar. Acest lucru contravine articolului 14 din tratat, lipsa de discriminare pe baze de naționalitate, și se bazează doar pe statutul lor social. Discriminarea nu se baza pe faptul că erau străini, pentru că erau cetățeni Europene, ci pentru că nu aveau suficient bani, erau săraci. Ce ne spun aceste două exemple? E bine, Equinet, rețea europeană de organizații pentru egalitate, ne arată că incluziunea socială, excluziunea socială reduce accesul la drepturi. Comisia de Administrare a Organizațiilor pentru Drepturile Omului a propus ca această dimensiune socială să fie mai bine investigată. Situația este următoarea. Când ești sărac, nici nu te gândești la drepturile fundamentale și la acces la drepturile fundamentale. Să ce poate face Parlamentul și Uniunea Europeană? Articolul 21. Discriminare în funcție de originea socială. Gândiți-vă și la articolul 9 din tratat care spune că în definirea și implementarea politicilor și acțiunilor sale, Uniunea Europeană ia în considerare conexiunea cu nivelul ridicat de neocuparea forței de muncă de muncă, lupta împotriva excluziunii sociale și educație. Punctul 1. Punctul 2. Strategia Europa 2020, politicile europene, trei strategii acolo se referă la incluziune socială, sărăcie, educație și angajare. aceste lucruri pot fi utilizate de Parlament, Comisie și Consiliu pentru a pune capăt sărăcia și a permite oamenilor să beneficieze de drepturile lor fundamentale. Aici nu e vorba de a ne juca cu articole din carte. Care sunt mecanismele de care avem nevoie pentru ca cei ce trăiesc în condiții de sărăcie extremă să beneficieze de drepturi fundamentale? Asta mă duce la al doilea obstacol în cadrul exercitării drepturilor omului și anume dizabilitatea. Articolul 26 din carte se referă la acest lucru, la integrarea acestor persoane. Însă, mulți ani, acest articol a fost, s-a dovedit a fi ineficient. Ce poate face Parlamentul și Uniunea Europeană? În primul rând, puteți cere Consiliului să adopte articolul 19. În al doilea rând, puteți sprijini inițiativa Comisiei pentru o, o lege privind accesul uh, celor cu dizabilități. Însă, am să vă dau un exemplu precis. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile celor cu dizabilități. Și de ce? Asta mă duce și la prima barieră. Convenția Națiunilor Unite ratificată de Uniunea Europeană și de statele membre ne spune următorul lucru. Nu enunță drepturi suplimentare pentru cei cu dizabilități, ci presupune un mecanism legal care să le permită acestora să beneficieze de drepturi egale cu cele ale restului populației. Și asta mă duce la ceea ce spuneam în legătură cu sărăcia. Cred că Parlamentul, Comisia și Consiliul pot să stabilească o serie de mecanisme juridice care să permită celor săraci accesul la drepturile fundamentale. Asta stă în puterea noastră, puteți face acest lucru. A treia barieră pe care aș dori să o menționez este discriminarea, articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale. Sunt aici chestiuni dificile și revenind la exemplul american, ei spuneau întotdeauna că drepturile fundamentale nu se referă doar la legislație sau educație, ci la ambele. Dacă vrem să ne schimbăm mentalitatea, trebuie să lucrăm prin intermediul legilor, dar să și schimbăm modul în care oamenii sunt crescuți, copiii sunt crescuți. În anumite state membre, de exemplu în Irlanda, elevi, e vorba de copii care sunt homosexuali sau lesbiene, sunt, sunt hărțuiți în școală. Cum ne putem accept, aștepta ca, odată deveniți adulți, aceștia se poartă în conformitate cu principiile cartei? Trebuie să rezolvăm și această problemă. Și v-aș mai da o temă de gândire, naționalitatea. Mă gândesc în special la cetățeni din țările terțe, Gândiți-vă la, în Grecia antică, cei dintr-un alt oraș nu erau considerați a fi străini. Sper că s-au făcut progrese de atunci. Sclavii aduși în Statele Unite nu erau considerați ființe umane. N-au primit drept de vot decât în 64. Gândiți-vă că atâția ani femeile nu au avut drept de vot în, în, în, în Europa când o să luăm măsuri pentru a asigura că cei din țările terțe, cu acte, fără acte, pot beneficia de drepturi fundamentale în Uniunea Europeană. Cred că e timpul să facem acest pas, să rezolvăm problema dintr-o dată. E vorba de drepturile fundamentale ale ființelor umane, nu ale cetățenilor Uniunii Europene. Și a patra barieră este obstrucționismul din partea autorităților statelor membre. Trebuie să ne gândim la aplicarea directă a cartei. Aș da un exemplu care vine chiar din Belgia, țara în care locuim mulți dintre noi. Dacă ne gândim la sărăcie și la accesul la drepturi, că Parlamentul, Comisia și Consiliul, da, au publicat carta, însă ce vrem de fapt este o exercitare efectivă a acestor drepturi un stat membru spune, pentru a beneficia de eh, ajutor de stat sau pentru a avea acces la ajutor de șomaș și mai departe, e nevoie de un permis de reședință. Atunci Parlamentul dă o rezoluție și spune ceea ce face Belgia nu e corect, ar trebui să facă altceva. Să spună, aveți nevoie de asta pentru a beneficia de ajutor de stat sau de, de, de, de un lucru sau altul. Să ne gândim la anumite mecanisme juridice pentru că carta vine peste legislația națională. Și trebuie să ne asigurăm că oamenii beneficiază la bun început de aceste drepturi. Un al doilea exemplu, tot din Belgia. Vorbim de azilanți și de drepturile lor. Nu știu dacă ați ascultat la radio în această dimineață, însă este o, o dispută între Agenția Națională și cel locală. Ce spune autoritatea federală? Spune, nu avem destul de resurse umane, Ceilalți spun, nu putem primi pentru că nu avem resurse financiare. E vorba de oameni care sunt în Belgia și drepturile lor ar trebui să fie asigurate. Și primul lucru la care aș dori să mă refer privește comentariile Comisiei în legătură cu cele două agenții cum asigurăm complementaritatea între politica europeană și cartă? Directorul pentru drepturile fundamentale spunea ar trebui să avem mandate clar definite pentru agenția din Dublin și FRA din Viena. Dar cum rămâne cu un parteneriat, aș spune eu? De ce să nu avem un raport comun FRA, Eurofon, cu privire la modul în care mecanismele antisărăcie ar putea fi puse în aplicare. Vă mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule Bosson, și acum dau cuvântul ultimei vorbitoare, doamna Tracy Gerd, responsabil promotor șef pentru Open Society Justice Initiative a Open Society Foundation. Aveți cuvântul. Thank you very much. My, my name... Vă mulțumesc, mă numesc Tracy Gerd. Vin din partea unei organizații de reformă legislativă în ceea ce privește drepturile omului. Salutăm oportunitatea de a putea să vă împărtășim munca noastră și să găsim moduri de a ne asigura că um, Cartea Drepturilor Fundamentale a Omului este implementată și respectată. Organizația mea se ocupă de uh, a reprezenta cazuri la nivel național, european, internațional. Am să vă vorbesc astăzi despre două cazuri la care am lucrat împreună cu uh, Centrul European pentru Drepturile Romului, Romilor. În Republica Cehă am, am uh, dus un uh, litigiu cu privire la uh, practica de a face școli, școli speciale pentru uh, copiii romi. Practic sunt discriminați. În Italia, de asemenea, am avut un astfel de caz. Este vorba de valori uh, foarte dragi Uniunii Europene, egalitate, toleranță, respect reciproc. Toate acestea sunt în pericol. Vedem, că aceste, ca, a, vedem aceste cazuri ca pe niște tendințe care au nevoie de atenția urgentă a, Parlamentului European. Criza europeană se adâncește, xenofobia crește, iar uh, romii din întreaga Europa simt acest lucru, opinia publică este din ce în ce mai ostilă, uh, Um, politicile publice sunt, um, sunt de asemenea ostile. Așadar, nu putem decât să, să cerem uh, Parlamentului și tuturor celor uh, care au uh, competențe în acest sens să lupte pentru drepturile omului. Nu putem numai să ne bazăm pe faptul că legislația există. În calitate de avocat știm că legea ca o, un instrument de schimbare socială, ca un mod de a promova principiile și valorile pe care s-a construit Europa, își are anumite limitări. Mesajul nostru de astăzi este că este nevoie de alte mecanisme de sprijin pentru cartă. Și de asemenea, și printre ele, presiunea politică pentru a se asigura uh, respectarea drepturilor fundamentale. Astăzi aș dori să vă arăt uh, cum este posibil și am să vă dau ca exemple cazurile pe care le-am apărat noi. Am să vă explic cazul nostru din, din Cehia. În 1999, directorul nostru executiv s-a dus în fața Curții Europene de Justiție în numele a 80 de copii din Cehia. Statisticile arătau că copiii romi erau de 27 ori uh, mai predispuși să ajungă în, în uh, școli speciale. Uh, Odată ce ajungeau în aceste școli, era practic imposibil să ajungă într-o școală obișnuită. Și obțineau o educație sub standarde, ceea ce, bineînțeles, le punea uh, uh, în pericol uh, viitorul. În 2007 am câștigat acest caz. Curtea Europeană de Justiție a decis că Cehia discriminase copiii Uh, cehi, uh, periclitându-le și încălcându-le dreptul la educație și la lipsa discriminării. A solicitat uh, Republicii Cehe să plătească compensații indivizilor afectați și să îmbunătățească situația Însă Republica uh, Cehă nu este aproape de atingerea acestui obiectiv, iar ideea unei uh, educații inclusive este încă un vis pentru copiii rom din Republica Cehă. S-au, fă- făcut o serie de progrese pe hârtie uh, pentru, a pentru a pune în aplicare uh, uh hotărârile justiției, uh, curții de justiție, însă ele nu se văd în practică. S-au luat, uh, s-au uh, elaborat legi, s-au dat decrete administrative care interzic discriminarea, însă ele sunt insuficiente, există bariere, mai ales lipsa sprijinului sistemic pentru a reuși în, în școlile obișnuite. Bine, toate acestea încă nu au fost rezolvate. De asemenea, uh, utilizarea uh, uh, fondurilor de, uh, structurale europene pentru a rezolva această problemă nu a fost, nu a fost publicată. Vestea bună este că unele organisme internaționale au solicitat, au cerut schimbări și ei știu că fiecare an care va trece vor vedea un nou val de copii care vor fi transportați, transferați în astfel de școli. În 2011, uh, instituțiile europene și-au, uh, și-au exprimat preocuparea că nu se fac suficiente preocupări uh, și ONU s-a raliat acestor, acestor preocupări exprimate și am și sperăm că Parlamentul va, își va adăuga vocea la cele care solicită schimbarea politică. Acum, Italia. Taberele uh, de rom și uh, evacuările acestora. În mai 2008, uh, guvernul uh, italian a adoptat uh, decrete speciale care dădeau dreptul uh, autorităților locale din Roma, Milano și alte orașe să evacueze practic taberele de rom. Aceste uh, puteri um, erau um, foarte dure, respectiv se puteau evacua oamenii, uh, nu aveau voie să creeze alte tabere, puteau fi uh, repatriați uh, aproape toți. S-au creat baze de date cu scopul special de a uh, distruge tabere de romi și de a, uh, de a repatria uh, romii. În ciuda cererilor noastre, uh, nu s-au făcut publice informații cu privire la modul în care s-au făcut recensămintele care, și, uh, în care s-au făcut aceste baze de date. În ciuda preocupărilor exprimate, uh, aceste decrete de urgență sunt încă în vigoare la trei ani și jumătate mai târziu. Comisarul Hammenberg, pe care l-am auzit astăzi, în raportul său pentru 2011, a făcut uh, apel către Italia să facă un, un schimb de paradigmă către incluziune a uh, comunității rome. Sprijinim acest apel uh, și vrem să ne asigurăm că acest schimb, uh, această schimbare va avea loc. Am încurajat Comisia să, să pornească proceduri de încălcări împotriva Italiei. Am spus că aceste măsuri încalcă trei uh, directive uh, europene, cea a cetățenilor, cea cu protecția datelor și încă o directivă importantă. Luna aceasta vom face cererea oficială către comisie. Aceste două cazuri la care am lucrat se bazează pe drepturi prevăzute în carte, dreptul la educație, dreptul de a nu fi discriminat, dreptul la viață privată și de familie și dreptul la protecția datelor personale. Credem că uh, Comisia Libe poate să își folosească drepturile, uh, puterea politică pentru a face ca uh, aceste uh, solicitări să fie realitate. În ceea ce privește Cehia, am dorit ca Parlamentul să, să facă uh, întrebări orale față de două, față, pe două subiecte. În primul rând, în ceea ce privește statistici, uh, statistici date uh, cu privire la copii, copiii romi um, și câți dintre ei sunt în școli speciale sau nu și apoi utilizarea strongurilor structurale pentru incluziunea acestora. Sperăm să întrebați și Comisia cu privire la ceea ce a făcut să monitorizeze utilizarea fondurilor structurale în uh, Republica Cehă pentru a se asigura că uh, hotărârea CEJ este implementată. Sperăm că veți face o declarație oficială uh, în ceea ce privește Italia, sprijinând, sprijinind solicitarea noastră de a um, de a porni o procedură de încălcare împotriva Italiei. Uh, soli... Printre altele, dorim să se solicite Italiei să ofere uh, locuințe celor care au fost evacuați din tabere. Sperăm de asemenea că Parlamentul uh, va folosi oportunitatea de a lucra cu uh, platforma pentru rom și cu alte organizații pentru a adresa încălcările drepturilor fundamentale pe care le suferă romii în întreaga Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mrs. Gard. I'm asking... Vă mulțumesc foarte mult! Mă adresez colegilor. Doamna Gomez, aveți cuvântul. Uh, Am o întrebare pentru domnul Hastings. Am înțeles ce ne spuneați. Ziceați care este importanța unei autorități independente la nivel național pentru protecția uh, Uh, datelor, fapt uh, confirmat uh, de acest caz pe care ni l-ați pomenit. Însă, ce se întâmplă când, ca în cazul statului meu, Portugalia, Există un acord bilateral pentru numele pasagerilor, un acord semnat între statul meu și Statele Unite, un acord diferit decât cel negociat cu Uh, Uniunea Europeană și există o autoritate în țara mea de supraveghere care nu a fost uh, consultată cu privire la acest uh, acord, ci care autoritate a dat doar o declarație înainte ca acest acord să fie ratificat de Parlament, în care enumeră clar violări, clare violări ale um, protecției datelor în ceea ce privește acest acord. Există această autoritate națională, a dat o declarație foarte fermă în acest sens, anumiți deputați uh, din Parlamentul European, uh, precum uh, Paolo Coleo sau eu, parlamentari din diverse grupuri politice, au avertizat asupra celor care urmau să se întâmple, însă aceste lucruri până la urmă s-au întâmplat. Oare am putea face ceva în acest sens? Ehm, oare ehm, autoritatea dumneavoastră, ca autoritatea de nivel european, ar putea lua măsuri împotriva acestei ehm, situații din Portugalia? Oare Comisia Europeană ar trebui să fie ea cea care ia măsuri? Vă menționez acest caz pentru că s-ar putea să nu fie un caz singular în Europa. Mulțumim foarte mult, Ana. Domnule Hastings, aveți cuvântul. Dacă aceasta este singura întrebare, răspunsul meu cred că vă va dezamăgi. Biroul meu poate să asigure conformitate uh, în ceea ce privește competențele sau încălcările de la nivel european și noi nu putem să facem altceva decât să sugerăm o nouă legislație părții implicate uh, de exemplu, în cazul acesta, un nou acord uh, pentru datele din registrul pasagerilor. Adesea aceste sugestii sunt luate în considerare. Uh, Parlamentul uh, European, această comisie, adesea se folosesc de sugestiile pe care le înaintăm noi. Consiliul face și progrese în acest sens, dar aici există o distinție, mai ales în ceea ce privește datele pasagerilor și alte tipuri de acorduri, precum TFT noi am intervenit uh, totuși în uh, fața curții de justiție în anumite cazuri și cred că s-a ținut uh, cont de părerea noastră, cum s-a întâmplat și în cazul nemțesc. Însă, ce se întâmplă dacă Uh, totul trece dincolo de domeniul nostru de competență. S-ar putea să se lanseze o procedură de încălcare de către Comisie împotriva statului dumneavoastră, nu știu care sunt detaliile cazului, însă dacă acest acord a fost pregătit în uh, Consiliu și apoi uh, Uh, adus în Parlamentul Național pentru ratificare, care este practic uh, practica dinainte de Tratatul de la Lisabona, atunci există o problemă care e rezolvată de Tratatul de la Lisabona, dar nu pot să merg mai uh, departe decât atât. Noi lucrăm cu aceste autorități de supraveghere de la nivel național, chiar și cu cea din Portugalia și rolul meu este să încurajez consecvență oriunde aceasta este posibilă. Dacă nu există consecvență și nu se aplică legile, atunci uh, practic uh, luăm notă de acest lucru și încercăm să acționăm. Alte explicații nu pot să vă dau. Îmi cer scuze, intervenție fără microfon din sală. Acum acest acord nu era legat de datele pasagerilor, ci de uh, traseul de date pentru uh, anumite suspiciuni de infracționalitate. Domnul Hastings, atunci ar putea să existe un acord uh, bilateral între Portugalia și un alt stat terț, de exemplu Statele Unite în acest caz. Statele Unite au fost active în a încheia acorduri bilaterale uh, dar uh, considerăm că nu toate aceste demersuri au fost uh, pozitive. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Hastings. Mă întorc acum uh, spre doamna Benova, raportarea noastră, pentru a o ruga să um, încheie această ședință de după amiază. Mulțumesc foarte mult, Kingo, și dați-mi voie să conchid în limba mea maternă. Voi aștepta însă să vă puneți căștile. Aș dori să mulțumesc uh, experților uh, prezenți în cele trei secțiuni. Am luat uh, note și am scris cam zece pagini. Oricum, aș dori să mă refer la patru subiecte majore care au fost menționate în, cred eu, toate prezentările s-ar putea să încep cu ceva ce menționa Ana Gomes la începutul audierii, și anume că, să fi, că trebuie să fim consecvenți cu noi înșine. Să vedem ce se întâmplă în statele membre și abia apoi să începem să judecăm ce se întâmplă în afara Uniunii Europene. Din ideile interesante și propunerile pe care le-am uh, ascultat, multe probabil ar trebui puse în practică. Și aici aș dori să menționez un aspect uh, menționat uh, în uh, ultima secțiune, problema romilor a minorității rome. Eu vin dintr-un stat unde minoritatea romă este numeroasă. Știu foarte bine care sunt problemele cu care se confruntă această comunitate și știu că uh, aceste probleme nu au de-a face doar cu minoritatea în sine, uh, ci și cu populația majoritară de asemenea. Trebuie să vă spun câteva cuvinte acum într-o notă optimistă atunci când vine vorba despre uh, ce se întâmplă în Parlamentul European. Uh, este al doilea mandat al meu ca europarlamentar și în ultimele șase luni întrebarea care a fost adresată cel mai des uh, comisiei se leagă de problema uh, romilor. Putem să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a stimula Comisia să facă ceva în legătură cu problema romilor, pentru a lua în sfârșit uh, în serios această problemă și pentru a lua anumite decizii relevante. Așadar să nu existe doar uh, decizii formale, cuvinte fără fond, ci uh, să existe practic uh, niște măsuri tangibile în statele care se confruntă cu minorități ale romilor și cu problemele acestora. Problemele acestea sunt similare pentru state, că le numim noi state membre sau nu. Le-am putea numi și state din centrul Uniunii Europene. Însă ceea ce privește atitudinea Parlamentului European, uh, cam asta am avut de spus. Uh, vis-a-vis de comisie există un comisar pentru drepturile omului, există un plan al uh, comisiei, colegul nostru din comisie care a reprezentat-o pe doamna Reding, din păcate a ieșit din sală, a plecat, dar n-a putut preciza faptul că au existat progrese. Există deficiențe în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale, dar asta, uh, autoritățile naționale, dar asta înseamnă probleme și cu autoritățile locale și regionale. Există exemple numeroase uh, de politici bune, însă acestea trebuie implementate mai eficient, pentru că altfel nu vom putea folosi uh, fondurile existente pentru această problemă într-o manieră eficientă. Trebuie să pun din nou aceeași întrebare, cum anume procedăm cu romii, și în acest caz cred că Comisia va adopta un nou plan de acțiune, dar până la urmă situația romilor tot se va deteriora. Din perspectiva mea, din experiența personală, pot să vă spun că nu mi se pare că uh, soluția uh, oferită problemei romilor este elementul cheie aici. Trebuie să abordăm uh, mai întâi uh, problema sărăciei uh, romilor. Trebuie să eliminăm această sărăcie extremă. Asistăm la cazuri de sărăcie extremă în aceste state care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 și în 2007 mai ales. Așadar, dacă reușim să integrăm în raport uh, anumite propuneri care ar putea să ne ajute să facem față problemelor precum sărăcia extremă, atunci, cu siguranță, ar exista un efect pozitiv și asupra problemei romilor, de asemenea. Iar acum, uh, succint, uh, mă voi referi la alte două aspecte. Cu siguranță urmăriți activitatea Comisiei noastre și a Parlamentului European, prin urmare bănuiesc că știți că avem uh, două convenții care uh, vizează, pe de-o parte, acordul uh, cu privire la numele pasagerilor și apoi acordul care vizează datele bancare care ajută la prinderea teroriștilor. Există și acorduri controversate cu Australia, însă acum cu Statele Unite subiectul va fi uh, realmente delicat. Aceste acorduri presupun și probleme uh, care țin de societatea civilă și de alte laturi ale vieților noastre și vreau să vă spun că în dezbaterile din uh, plenară am reiterat de câteva ori faptul că cea mai mare motivație a noastră va fi să protejăm drepturile fundamentale și datele private, uh, datele cu caracter personal ale cetățenilor noștri. Și, sincer, uh, vă spun că acordurile cu Statele Unite uh, tind să devină foarte complicate. Noțiunea de protecție a drepturilor fundamentale e înțeleasă diferit de americani, și noi uh, trebuie uh, să hotărâm dacă uh, vrem neapărat să luptăm cu terorismul și bănuiesc că toată lumea își dorește acest lucru, însă, pe de altă parte, trebuie să vedem exact cum legăm lupta împotriva terorismului cu protecția datelor. Cu siguranță, aceste discuții vor fi foarte dificile. Revenind acum la un comentariu final, făcut într-o notă mai generală. E bine, după cum puteți vedea, ne-am întâlnit uh, aici, la nivel uh, general, pentru a discuta nu doar uh, carta, ci pentru a analiza anumite contribuții în vederea pregătirii rapoartelor am discutat deja de ceva vreme cum anume ar trebui percepută această arhitectură a raportului, dacă ar trebui sau nu să facem trimitere la state membre individual sau dacă ar trebui să avem o abordare mai complexă și să ne exprimăm într-o manieră mai generală cu privire la protecția drepturilor fundamentale. Deocamdată încă Deocamdată însă nu am găsit un acord final cu privire la această chestiune, dar sunt sigură că colegii din cadrul comisiei uh, vor fi gata să susțină o soluție care să fie suficient de uh, credibilă, nu doar pentru ONG-uri, ci și pentru cetățenii noștri de asemenea. Aceștia trebuie să perceapă acest raport ca fiind ceva ce dovedește faptul că uh, această comisie pentru libertăți civile e una pe care se pot baza în uh, protecția drepturilor lor fundamentale. În uh, concluzie, aș vrea să vă spun că sper că vom putea pregăti un raport cât se poate de curând și am dori ca acest raport să vă fie pus la dispoziție. Am fi foarte încântați dacă ne-ați putea oferi propunerile dumneavoastră de asemenea. Aș dori să vă rog, ca reprezentanți ai societății civile, să luați în considerare toate elementele care s-au uh, prezentat uh, astăzi. Noi trebuie să facem tot uh, posibilul, tot ceea ce ține de noi pentru a putea avansa. Haideți să nu căutăm ceva ce eh, ne eh, divide, ci haideți să căutăm mai degrabă un compromis, un numitor comun. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim, Monica. De-abia așteptăm să citim raportul uh, tău și să lucrăm împreună în ceea ce privește acest raport. Mulțumesc tuturor experților din această secțiune care au participat la discuție. De fapt, mulțumesc tuturor celor care au participat la această audiere în această după-amiază. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat. Mulțumesc secretariatul pentru că a organizat această ședință și mulțumim și interpreților, spune doamna președinte, pentru că ne-au ajutat în această ședință. Declar ședința închisă și vă urez tuturor uh, toate cele bune.